Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde vorschlagen, wir starten unsere Nachmittagssession. Bună ziua, dragi colegi, vom începe ședința. Am ajuns la punctul 10 pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea de către Comisia Europeană a actelor delegate pentru bunăstarea animalelor. Comisia este prezentă în sală, da? Vă rog. Domnul Van Guten este cel care reprezintă comisia. Am să vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă prezint pachetul de patru acte delegate care sunt prezentate în fața Parlamentului și a Consiliului. O primă parte introductivă a procedurii în sine, o procedură care a început de mai mult timp și am văzut că evaluarea sistemului anual de sănătate la nivelul UE s-a încheiat în anul 2006. Am văzut că e mai bine să ai o strategie decât să rezolvi după aceea problemele. Am avut și mai multe consultări și, de fapt, Noua lege a animalelor este derivată din regulamentele și directivele care au fost adoptate încă din anii 60, când s-a creat uh, politica PAC pentru Uh, comerțul cu uh, bunuri din acest domeniu, deci uh, animale, lapte, produse lactate și așa mai departe, de asemenea pentru a face față diverselor boli, pesta porcină, importul de carne, importul de animale vii și multe din aceste directive în jur de șase acte de bază din partea Consiliului la momentul acela, și un pic mai puțin de 1000 de acte de implementare sau ceea ce s-ar numi astăzi acte de punere în aplicare. Toate acestea defineau legislația în domeniu la momentul acela. Era deci nevoie clară de o evaluare și de o armonizare a tuturor acestor acte uh, care de multe ori finalizaseră după uh, ființarea pieții unice în 1992 și era nevoie de o reîncadrare într-un act legislativ unic care a, acum poartă acest nume de a, Actul pentru Sănătatea Animalelor. Acesta se referă la bolile transmisibile um, care afectează agricultura și de asemenea comerțul și acoperă ceea ce reprezintă animalele și produsele derivate din acestea, carne bovină, de vită, porcină, produse lactate și toate produsele care derivă din animale și care ar putea fi susceptibile să transmită anumite boli. Se includ aici și peștii sau animalele acvatice, reptile și așa cum vedeți aici, Animalele, uh, actul este divizat în mai multe părți, prevenirea bolilor și așa mai departe și regulile pentru transportul de animale, pentru a fi transportat, de exemplu, de la o regiune la alta UE sau regulile pentru intrarea pe piața UE a animalelor regulile pentru uh, carnea de vită sau de porc pentru a intra pe piața UE și aici am să revin un pic mai târziu, precum și măsurile de urgență atunci când e o situație de criză. Ceea ce este important aici este ce nu se include în acest act. Nu e vorba despre bunăstarea animalelor, nu e vorba despre finanțarea măsurilor de eradicare a bolilor, nu e vorba de uh, furaje sau furaje medicamentoase și uh, nu e vorba despre controle oficiale sau partea veterinară. Toate acestea sunt acoperite de alte acte legislative. Mai sunt trei uh, acte legislative pe care le-aș menționa aici care au impact uh, în ceea ce privește sănătatea animalelor și produsele derivate din acestea, animalele care sunt procesate sau trec pe la abatoare și uneori sunt utilizate pentru produse industriale sau uh, furaje, regulile TS, care cred că vă sunt uh, cunoscute și zoonozele. Deci, domeniul de aplicare este foarte clar, tot ce era pe partea dreaptă cu roșu nu intră. Așa cum spuneam mai devreme, avem foarte multe directive și regulamente de pe vremea aceea, marea majoritate de la Consiliu și aceste 50 sau 60 de acte de bază, regulamente, au fost combinate într-un nou act care s-a adoptat de Consiliu și Parlament în 2006 și care a adus la 8 capitole diferite. Reguli generale, notificarea bolilor, raportare, programe de eradicare, capitolul 3, uh, conștientizarea în ceea ce privește bolile, pregătirea și controlul, capitolul 4, înregistrarea, adoptarea și sau autorizarea și trasabilitatea, înregistrarea exploatațiilor agricole, animalelor în tranzit, capitolul 5, intrarea pe piața Uniunii cu regulile aplicabile pentru animalele vii sau uh, produsele care intră în UE, un capitol referitor la partea non-comercială, care va intra în vigoare în 2026, măsuri de urgență la capitolul 7, care va fi utilizat probabil deseori în situații de urgență. Avem pesta porcina africană și uh, măsurile provizionale sau de tranziție la sfârșit. Deci, iată, Pe partea de implementare, aceasta a început în 2016. Am uh, elaborat și actele principale cu ajutorul grupurilor de experți în 2017 și 2019 și același lucru pentru listele de animale prin implementarea actelor delegate și majoritatea acestora sunt pe cale să fie adoptate. Statele membre doresc să le adopte cât mai repede cu putință, astfel încât atunci când vor fi implementate uh, la 1 aprilie 2021, toată lumea să fie pregătită. Deci am uh, uh, fost foarte inclusiv. Puteți vedea aici numărul de grupuri de lucru sau grupuri de experți pe care le-am organizat cu statele membre, chiar și aici la Parlament, alături de aceste grupuri pentru a elabora legislația, o legislație care, după cum vă spuneam, reprezintă un fel de lisabonizare a tuturor actelor care erau în vigoare înainte, pentru că nu schimbăm neapărat lumea aici. Aveam, din punct de vedere legal, obligația de a adapta cadrul legal dinainte, la noul cadru legal de după Lisabona și tocmai de aceea am ales să renunțăm la aceste 16 acte de bază și aproximativ 900 de acte delegate pentru a le grupa într-un singur act coerent care acum trebuie să fie implementat iar acestea sunt uh, actul delegat și actele de punere în aplicare care se află acum în fața dumneavoastră și care nu reprezintă decât o simplificare, o actualizare, ținând cont de asemenea de riscurile existente a tuturor actelor în vigoare înainte. Să vedem acum cum s-a făcut acest lucru. Avem patru acte pe care vi le prezint astăzi. Cele care au fost deja adoptate și publicate le-am menționat uh, mai devreme. E vorba de cele care au legătură cu bolile animalelor, cu categorizarea acestora și <clears throat> lista speciilor de animale care intră în partea întâia a actului privind sănătatea animalelor, de asemenea cele două regulamente care au fost incluse aici cu actele lor delegate, care au fost adoptate în 2018 și în dreapta sus lista de boli și speciile relevante în actul de punere în aplicare adoptat în 2018 și acesta. Altul, care a fost deja adoptat și publicat, este un act delegat care are de-a face cu identificarea animalelor și trasabilitatea acestora. Și în acest cadru am uh, luat legătura cu unii deputați pentru a face niște excepții pentru ovine și caprine și toate acestea sunt incluse aici, așa cum am uh, menționat deja deputaților cu care am vorbit. În fața dumneavoastră se află, practic, uh, spre monitorizare patru acte – în primul rând, uh, cele legate de supravegherea pentru boli, eradicare și uh, cele de control, măsuri de control, regiunile care pot fi recunoscute ca fiind libere de astfel de boli. Al doilea, referitor la controlul bolilor, e vorba de partea a treia din slide-ul anterior, unde aveam 8 capitole diferite, deci este al doilea act delegat care are de-a face cu măsurile de control al bolilor în partea a treia și ultimele două au de-a face cu transportul uh, terestru al animalelor și trasabilitatea și uh, mișcările produselor germinale. Toate aceste patru acte, bineînțeles, sunt interdependente între ele. Există foarte multe referințe de la unul la altul, deci pachetul de patru, cele patru acte delegate, este considerat atât de noi cât și de statele membre ca un pachet global care acoperă totul și, ca să vă fiu sincer, nu are decât 500 de pagini în total, de fapt. Am să trec acum am să trec acum la primul act delegat. Așa cum spuneam mai devreme, avem regulile existente, pe de-o parte, care sunt prezentate aici. Avem reguli din directiva 6442, care, bineînțeles, a fost modificată ulterior de mai multe ori, până nu de mult. Avem directiva pentru rumegătoarele mici, directiva în legătură cu, cu limba albastră și cu alte boli și pe baza tuturor acestor acte și a anexelor lor corespunzătoare am ajuns la acest nou act delegat care se află acum în fața dumneavoastră bineînțeles cu TP-ul juridic uh, respectiv. Am câștigat și experiență de-a lungul timpului și asta este unul dintre motivele principale pentru care am dorit să modificăm și să actualizăm regulile. Am avut și avizul din partea EFSA. Avem și un grup de laboratoare, de o rețea de laboratoare de referință care ne-au ajutat foarte mult pentru aceste reguli și uh, standardele uh, OAI, deci Organizația pentru Sănătatea Animalelor, care a prezentat niște linii directoare, de asemenea aplicabile pentru comerțul global. Toate acestea reprezintă pentru noi punctul de plecare pentru elaborarea acestui act. Dorința noastră era să fie mai clar pentru operatori, să se ofere mai multă flexibilitate a autorităților competente și să existe o abordare bazată pe risc, astfel încât să ne asigurăm că uh, resursele alocate să fie bine utilizate în statele membre. Cât privește conținutul acestui prim act delegat, ce avem aici, după cum spuneam mai devreme, completează practic regulile din partea a doua a actului pentru sănătatea animalelor, eradicarea bolilor și așa mai departe și e vorba de cerințe generale de supraveghere pentru toate acele boli care sunt enumerate, oferind criterii și conținut pentru programele de monitorizare pe țări sau zone care au fost recunoscute ca libere de boli și care uh, îndeplinesc aceste criterii. Deci avem uh, reguli pentru programele de eradicare, sunt boli la care aceste programe trebuie să fie prezentate din partea uh, statelor membre, tuberculoza și altele care sunt menționate aici sau alte boli pentru care statele membre ar putea, în mod opțional, să aleagă programe de eradicare sau, atunci când se ajunge la un anumit uh, nivel, oportunitățile comerciale ar fi mult mai mari și restricțiile comerciale, de asemenea, care s-ar impune, ar fi mai mari. Deci, aici sunt stipulate regulile pentru a avea zone libere de boli în statele membre, uh, zone sau departamente, și reguli pentru toate aceste boli. Deci nu se restricționează doar la cele pe care le-am menționat. Sunt foarte multe boli pentru care există reguli stipulate în acest prim act delegat. Al doilea act delegat are legătură cu regulile de prevenire și control al anumitor boli pesta porcina africana, pentru care avem directive. Am ținut cont, bineînțeles, și de experiențele și ce am făcut până acum. Uniunea Europeană are multă experiență acumulată în domeniul sănătății animalelor, așa că am putut uh, Uh, adecva și mai bine cadrul legal și standardele s-au adaptat de asemenea pentru a ține cont de toată această experiență. Deci, iată, mai multe boli, febra aftoasă, pesta porcina africană, toate acestea sunt boli pentru care e nevoie de o intervenție imediată a autorităților pentru uh, sacrificarea și distrugerea rapidă a celor animale afectate. Deci acum totul este într-un singur act, în loc să avem acte dispersate care să conțină toate aceste reguli și care au fost adoptate de-a lungul timpului. După cum vedeți pe dreapta, sunt obligații foarte clare pentru operatori și față de autorități există o mai mare flexibilitate. De asemenea, sunt uh, reguli în ceea ce privește cunoașterea bolilor, uh, gradul de pregătire și controlul bolilor. De asemenea, sunt uh, noi de dispoziții în ceea ce privește șantionarea și măsuri care trebuie să fie întreprinse atunci când există suspiciunea unei boli, care sunt obligațiile care revin operatorului, care sunt uh, obligațiile pentru autoritatea competentă, cât de extinsă trebuie să fie zona, cum trebuie depopulată uh, întreprinderea respectivă, când este repopulată, care sunt măsurile uh, care se iau dacă aceste suspiciuni sunt uh, uh confirmate și în cadrul uh, animați, uh, animalelor sălbatice. tipuri de uh, viroză uh, patogenă uh, serioasă trebuie să fie avute în vedere atunci când apar la o fermă. Toate acestea sunt prevăzute în acest act. Acum să ajung la al treilea act delegat pe care îl aveți în fața dumneavoastră spre analiză legat de circulația în cadrul Uniunii Europene a animalelor uh, terestre începând cu 1964 am uh, dezvoltat reguli pentru uh, mișcarea uh, cailor, uh, bovinelor, porcinelor, ovinelor în cadrul Uniunii Europene, condițiile pe care le-am impus în acest sens și acest act delegat suplimentează, completează legea privind sănătatea animală pe care avem, care sunt regulile atunci când mișcăm uh, ovine din uh, Irlanda în Grecia sau bovine din nordul Franței în Luxemburg, care sunt uh, regulile pentru lapte, brânză, iaurt, toate acestea sunt cuprinse uh, în, aceste, în acest act delegat. Este vorba Uh, și de uh, alinierea regulilor noastre la standardele OAI și o obligație clară pentru uh, operator și mai multă flexibilitate pentru autoritățile competente. Deci, E vorba și de ouăle uh, pentru uh, clocire. Uh, pentru uh, pui. Apoi, uh, cerințe de biosicuritate generală pentru mijloacele de transport și containerele care transportă animalele terestre și uh, ouăle, uh, cât și uh, cerințe uh, de sănătate animală pentru uh, mișcările în alte state membre în centrele de asamblare uh, biosecuritatea este esențială dacă este o problemă uh, pentru a împiedica răspândirea unor posibile uh, boli. De asemenea, sunt o serie de reguli pentru fermele închise, structurile închise, și reguli speciale pentru animalele care uneori sunt mai puțin cunoscute, nu ca și uh, bovinele și uh, porcinele, de pildă pentru cai și cerințele la export. Apoi trecem la ultimul act delegat, cerințe de sănătate animală pentru produsele germinale, uh, embrioni uh, și uh, material seminal. Am preluat reguli din patru directive și regulamente deja existente. Am câștigat experiență, au fost evoluții științifice Bolile animale se pot uh, răspândi, desigur, uh, prin uh, materialul seminal și trebuie să actualizăm aceste reguli pentru a preveni răspândirea bolilor prin materialul seminal folosit în centrele de inseminare. Acesta este așadar cel de-al patrulea uh, act delegat. Uh, se referă și la înregistrare și aprobarea uh, centrelor de inseminare um, de către autoritatea competentă. Se aprobă care sunt registrele care trebuie să Uh, fie ținute de operatori pentru a asigura trasabilitatea. Uh, se referă și la câini și la pisici și alte produse uh, germinale aflate în bănci de gene și modul în care certificarea și notificarea comerțului cu astfel de produse se face printr-un sistem integrat un sistem uh, de trasabilitate care permite trasabilitatea animalelor vii în cadrul Uniunii Europene. Desigur, toate acestea sunt uh, foarte transparente, se regăsesc uh, pe site-ul nostru și mă bucur că v-am putut prezenta aceste patru acte delegate. Mulțumesc foarte mult. Am uh, trei uh, solicitări de intervenție. Asta înseamnă că ați fost cât se poate de clar. Nu, totuși sunt mai multe întrebări. Doamna Guinness este prima care ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțum, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru pregănt, uh, pre, prezentare. Ca o remarcă generală, este dificil pentru această comisie, la sfârșitul procesului, să înțeleagă pașii către uh, un act legat. Și aș vrea să spun că avem nevoie să analizăm uh, procedura și să vedem dacă putem să procedăm mai bine. Pentru că primim informațiile uh, după ce lucrurile s-au consumat deja. Aș fi interesat în actualizarea uh, uh, auriculării uh, ovinelor uh, vin din Ir- uh, Irlanda și știți că uh, există preocupări în legătură cu un uh, aspect anume al uh, legii privind uh, sănătatea animală care impune cererea uh, unor teste de timp de 30 de zile înaintea mișcării acestuia dacă animalul respectiv nu a avut un test TB în ultimile șase luni există un consens general că uh, este o uh, abordare uh, generală și ar fi mai bine să țintim acele zone care au probleme. Pentru că sunt multe cirezi care nu au probleme TB. Întrebarea mea este, n-ar fi mai bine țintit țintit decât să avem o abordare generală și în acest moment, după părerea mea, există două opțiuni. Am discutat uh, cu coordonatorii uh, pentru a întârzia această chestiune. Însă pentru mine este ca lucrurile să fie percepute corect și aș vrea ca această problemă să fie abordată mai țintit ca să prevenim existența unor probleme uh, și să extindem uh, regula celor șase luni la 12 luni, pentru că sunt chestiuni care au uh, un impact uh, important la nivelul fermei în ceea ce este costurile și birocra birocrația. Știu că e doar o problemă din multe însă este important ca să facem lucrurile bine. Este important să implicăm și grupurile interesate și m-ar interesa Uh, aș vrea să înțelegeți acest lucru. Dacă ne opune, dacă avem o rezistență la asta, nu vom realiza nimic. În momentul de față, farmierii privesc acest lucru ca o impunere nedorită asupra afacerilor lor și uh, totuși înțeleg uh, necesitatea de a aborda tuberculoza. Domnul Kellefer. Nu sunt uh, membru al comisiei, însă mă interesează în mod deosebit această chestiune. Câteva puncte pentru a obține mai multe informații. În primul rând, în procesul de consultări uh, în rândul uh, celor interesați a fost un mare grad de îngrijorare în rândul celor interesați impunerile făcute la nivelul fermelor Uh, uh, tuberculoza este o chestiune care trebuie abordată pentru a fi eradicată. Însă uh, nu este vorba aici, nu, nu are în vedere ținta, nu sunt cirezile uh, cu mare risc. Vorbim despre a trece de la un test uh, Uh, al cirezilor uh, anual la 1 la 6 luni. În uh, Irlanda, un animal poate să fie mișcat de 4-5 ori în viața sa înainte de abatorizare. Există multe mișcări și asta are un impact negativ asupra fermelor mici, exploatațiilor mici, exploatațiilor de familie care nu au acest proces de preplanificare a vânzărilor. Și vreau să întreb de ce uh, e această trecere a, de la un an la uh, șase luni și dacă există dovezi științifice pentru a sublinia acest lucru, uh, ținând cont de punctul de vedere al țărilor respective. Așa cum a spus doamna McGuinness, fermierii în Irlanda doresc să eradicheze tuberculeza, tuberculoza bovină au făcut o, fac o contribuție de 32 de uh, milioane de euro în fiecare an taxe. Deci uh, doresc să eradicheze tuberculoza însă acest lucru ar avea un uh, impact profund asupra fermelor de familie și asupra uh, viabilităților. De aceea e nevoie de informații suplimentare și de multă prudență. Doamna Sandu, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că ați organizat această dezbatere. Aș dori să insist asupra necesității de a lăsa uh, oarecare flexibilitate, să nu fim foarte rigizi pentru a fi eficienți. Și o să vă dau un exemplu precis. Categorizarea bolilor în programele voluntare uh, în eradicarea uh, febrei catarale uh, bovine. Trebuie să luptăm împotriva tuturor serotipurilor prezente pe teritoriul respectiv. Lupta acestei contra acestei boli trece în mod necesar prin vaccinare. Nu există însă vaccin disponibil în Europa pentru Uh, toate aceste serotipuri. Riscul ar fi așadar să multipliem, multiplicăm exigențele atunci când este vorba de mișcarea animalelor în funcție de situație, nu numai în funcție de prezența unor serotipuri, dar posibilitatea de a combate sau nu boala. Întrebarea mea este următoarea. Cum am putea să permitem o gestionare mai flexibilă pe fiecare serotip în parte și dacă acțiunea trebuie să fie întreprinsă în cadrul uh, Uniunii Europene sau în cadrul OIE. Apoi, o, o legislație uh, sanitară uh, trebuie să fie eficientă, uh, trebuie ca ea să se adapteze. Aș vrea să știu dacă Comisia se gândește să evolueze la o exigență de reglementare în funcție de rezultate și nu în funcție de, de mijloace și uh, dacă uh, programul are efecte echivalente. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Metz. O să vorbesc în engleză pentru a evita uh, astfel de situații atunci când apar epidemii din motive de, anim de sănătate animală și de biosecuritate, nevoie de măsuri mai multe uh, de prevenire. De pildă, uh, exploatațiile industriale să răspundă și de dezvoltarea și uh, răspândirea acestor boli. Întrebarea mea adresată Comisiei este cum bunăstarea animală și sănătatea animală sunt înglobate în, în conceptul de sustenabilitate și impactul ecologic european și Ați vorbit despre mișcările animalelor. Aveți impresia că pentru a garanta sănătatea uh, în uh, linii generale, controlele în statele membre sunt suficiente? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre pesta porcină africană. Uh, am înțeles că sunt uh, cunoscute măsurile care pot să fie luate uh, în diverse situații dificile. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra unei probleme legate de ipoteza în care această boală apare în complexe de mari dimensiuni, 30.000 de porci, 40.000 de porci și aici cred că de la nivelul Comisiei Europene ar trebui să se cumpere acele capacități de incinerare acestor animale și nu doar să merge pe soluția ca ele să fie îngropate, deoarece faptul că ele sunt îngropate, în opinia mea, nu este suficient uh, de riguros din punct de vedere al uh, posibilității ca acel virus să reapară uh, în timp doi mă interesează să mi spuneți cum este posibil să avem gripă aviară în polonia în urmă cu două luni de zile și în urmă cu câteva zile să avem carne infestată cu uh, acest virus în românia. de ce nu s a intervenit de îndată uh, la acele ferme sau la acele abatoare unde a fost identificat acest virus și să se prevină mai departe comercializarea acestor produse în alte state membre ale uniunii europene. pentru că este foarte frumos să punem pe hârtie și pe slide-uri uh, măsuri pe care să le implementăm, da? dar din, din păcate, în realitate și în teren, acestea nu sunt transpuse. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc, colegul Rusen. Mulțumesc, domnule președinte. Eu însumi lucrez în sector, în țările de jos, și agricultorii au în uh, țările de jos sentimentul că actele delegate au o complexitate foarte ridicată și uh, în cele din urmă nu își vor duce la capăt uh, activitatea și scopul. Mă refer mai ales la schimbul de viței. Deci această paralizie se leagă de faptul că sunt prevăzute pentru aceștia din urmă carantine de 30 de zile. În timp ce, dacă am înțeles eu bine, carantinele nu sunt necesare pentru, în momentul de față uh, această boală este stăpânită, mai mică sau mai mare măsură și nu este nevoie de reglementări specifice. Deci aș vrea să știu exact dacă aveți explicații ceva mai fundamentate privind măsurile de carantină de 30 de zile privind viței și dacă chiar sunt necesare în cadrul IBR. Mulțumesc mult. Dacă nu mai există alte întrebări, atunci uh, o să vă rog uh, invitatul să răspundă pe domnul Van Gutten. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să le răspund întâi colegilor din Irlanda ce ne dorim noi, ce își dorește toată lumea este eradicarea abolii în, în Irlanda. În momentul de față există două state membre în care situația nu este deloc bună. Începând cu luna viitoare vom avea una singură și vrem să ajutăm Irlanda și de aceea am uh, dedicat multe resurse financiare Irlandei pentru a eradica boala și unul dintre motivele subliniat chiar de dumneavoastră este că există nu există traducere în limba germană. Doc? Yeah, Doc. Now, yeah. Okay. okay, you can continue. Good. Uh, I was, I was uh, just saying that... Uh... Tocmai spuneam că unul dintre motivele subliniate chiar de delegația irlandeză este că există o mare mișcare, multe mișcări vite între fermele din Irlanda. Și acesta este categoric unul dintre motivele, poate nu singur, dar unul dintre motivele pentru care este foarte dificil să eradicăm la Irlanda și nu, ultimii ani am devotat uh, peste 10 milioane de euro pe an pentru a ajuta Irlanda în acest scop și vom continua să facem acest lucru. Ce am făcut uh, aici? se bazează pe uh, linie directoarele pe Organizației Internaționale pentru Sănătatea Animală, precum și pe experiența pe care am avut-o cu diferitele programe de eradicare finanțate de Uniunea Europeană de-a lungul anilor și în Irlanda, într-adevăr, toate derogările fezabile în mandatul anterior au fost folosite pentru a uh, amâna aceste uh, măsuri și ce uh, se prevede în acest nou act delegat care nu va intra în vigoare acum, va intra în vigoare abia în aprilie anul viitor, este că când turmele au fost uh, testate în ultimele șase luni, nu a fost nevoie de teste individuale pentru a muta un animal, dacă te afli într-o anumită regiune. O regiune mai infectată decât alte. Dacă ești în altă regiune, pot să am acest lucru timp de un an. Sunt niște reguli foarte detaliate și nu vreau să intru în toate detaliile acum, dar mă bucur să vă cunosc pe dumneavoastră și pe agricultori pentru a vă explica și pentru a vedea dacă putem găsi o cale prin programul nostru, pentru că vom continua mereu să finanțăm programul uh, irlandez de radicare în 2020 pentru a vedea așadar cum putem ajuta, mai mult cum putem ajuta fermierii irland- irlandezi care trebuie să eradicheze boala. Cred că acesta este obiectivul pe care îl urmărim cu toții, cu serviciile veterinare din Irlanda. Acum, în ceea ce privește mult pentru, pentru limba albastră, există într-adevăr 24 de serotipuri existente și Uniunea Europeană este afectată de unele dintre aceste serotipuri, nu de multe dintre ele, nici pe departe. Franța are unul sau două serotipuri și, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că prin vaccinare uh, fermierii nu suferă de pe albastră, pentru că în trecut am avut o epidemie uh, foarte mare care a ajuns și până țările de jos și în Belgia din Franța și datorită vaccinării am reușit să salvăm să ne salvăm fermierii de pierderi grave și vom continua să uh, oferim sprijinul necesar uh, fermierilor noștri pentru a evita efectele devastatoare ale acestei boli în Europa și odată cu efectele schimbărilor climatice, foarte probabil uh, această boală va afecta din ce în ce mai mult partea nordică a Uniunii Europene în legătură cu uh, creșterea industrială de animale și uh, uh, sănătatea animală și bunăstarea animală, sigur că există o legătură și vom ajunge la acest lucru în pactul ecologic și în strategia care va fi prezentată la sfârșitul primăverii. Există într-adevăr o legătură, dar după cum am spus, această legătură nu se regăsește în acest regulament acest regulament, cred că am explicat clar într-unul dintre primele diapozitive, acest regulament nu se referă la bunăstarea animală și nici la problema bunăstării în general, de care se va regăsi în strategia care va fi publicată de comisie înainte de începutul verii. Acum, pesta porcină africană, sigur, este o problemă foarte mare și poate că uh, voi răspunde după aceea la întrebare, pentru că voi prezenta situația peste porcine africane în Uniunea Europeană, uh, precum și pe aspecte legate de gripa aviară. Deci uh, pe, sunt sigur că veți avea reacții la acea prezentare. Nu știu nimic despre aceste Uh, carantine de 30 uh, de zile pentru viței în țările de jos. Poate că putem rezolva această problemă la nivel bilateral după întâlnire. Scopul, repet, vreau să fiu foarte limpede, scopul tuturor acestor lucruri este să facă lucrurile mai ușoare, mai simple și în același timp să menținem un nivel ridicat de sănătate animală în Uniunea Europeană combinăm legislații sectoriale întregi în câteva acte. Am făcut acest lucru în perfectă armonie cu statele membre, dar vrem să continuăm să fim de ajutor și vrem să continuăm să menținem statutul ridicat de sănătate și să sprijinim statele membre care au dificultăți în a atinge acest statut cum uh, este în cazul Irlandei pentru uh, limba albastră, dar și alte state membre pentru alte boli. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru un răspuns, uh, colegul McGuinness. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile detaliate o întrebare și o lămurire. Vă mulțumesc pentru comentariile prin care a spus că sunteți dispus să discutați cu reprezentanții fermilor pentru a vedea dacă se poate cumva da un răspuns îngrijorărilor. În ceea ce privește finanțarea, bineînțeles, această finanțare vine atât din fonduri europene cât și la nivel național și în 2014 12,5 milioane au fost puse la dispoziție pentru radicarea bolilor, timp pentru 2020 uh, sunt 5,5 milioane, adică este ciudată că ne gândeam că dacă boala se extinde, vor fi mai mulți bani decât să scala. Dar știu că există presiuni mari asupra bugetului și trebuie să rămâiți bani. Așa că vă cred pe cuvânt și cred că chiar puteți, sper chiar puteți să vă întâlniți cu reprezentanții și să găsiți un mod de a merge mai departe, pentru că avem nevoie ca aceste, această boală să fie eradicată cu toți cei implicați jucând un rol aici. Da. da, da, da. Keller, dar vă rog foarte pe scurt, ca să nu lansăm un dialog. Mulțumesc foarte pe scurt. Mulțumesc pentru punctul de vedere și pentru explicații, dar pentru a răspunde îngrijorărilor și există o problemă, o, se va impune ceva, vor fi constrângeri pentru familie de fermieri, nu pentru parlamentari europeni. Și cred că cei care sunt implicați în faza de producție din Irlanda sunt cei care își exprimă aceste îngrijorări și cum a spus doamna McGuinness, vrem să avem o activitate sporită de testare și ratele de detecție e clar că ne-am gândit că primul lucru care s-a întâmplat ar fi să fie, avem o sporire a contribuțiilor din partea tuturor, atât din partea uh, finanțelor naționale cât și a Uniunii Europene. O, uh, ideea este să detectăm mai mult, dar dacă ne uităm la cifrele pe care le aveți dumneavoastră, presupuneți că veți detecta mai puțin, așa că eu sunt foarte îngrijorat în legătură cu aceste propuneri. Se pare că fermierii vor fi cei care vor uh, finanța toate schemele de eradicare, ceea ce nu este corect și nu este drept. Mulțumesc! Putem să facem schimb de, de cifre, eu le vedea pe aceste. pentru mine prevalența în Irlanda este în creștere, nu scădere. Dar regula Scopul nostru este să eradicăm limba albastră în Anglia. Și vom face tot ce putem, am făcut deja foarte multe, pentru a ajuta autoritățile să conceapă un program pentru situația aceasta specifică din Irlanda, este cea despre care ați vorbit chiar dumneavoastră, faptul că animalele se mută de 5, 6 sau poate 7 ani de-a lungul vieții uh, dintr-o parte într-o dată înainte să ajungă la abaturi. Mulțumesc! Bun! Mulțumesc mult uh, uh, uh, colegul Flanagan, dar foarte pe scurt, vă rog. Foarte vreau să spun că este extraordinar să avem un asemenea sprijin pentru această propunere care a fost uh, avansată de grupul GUE. Aceasta arată avantajele de a avea grupuri ca al nostru. Mulțumesc mult! Uh, pentru informarea dumneavoastră, coordonatorii astăzi au prelungit, uh, au prelungit termenul limită cu două luni pentru acest pachet, deci încă mai există ocazia de a discuta pe această temă. Și acum uh, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, schimb de opinii privind uh, pesta porcină africană. Știți cu toții că în diferite state membre există deja cazuri, vorbim despre Bulgaria, România, Lituania și Polonia, de pildă, ieri am fost informat că că uh, la 12 km de țara mea de Germania există deja cazuri, deci practic în fiecare zi apar noi informații cu alte focare. Mi se comunică existența unor alte ca focare, așadar este o problemă foarte actuală care are consecințe foarte grave sau poate avea consecințe foarte grave Uh, dau din nou cuvântul pentru a ne prezenta situația în Europa, precum și măsurile pe care le preconizează Comisia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi discuta principale probleme. Uh, este virusul, care este situația globală care este situația actuală în Uniunea, în Uniunea Europeană, care sunt poveștile noastre de succes până acum, care sunt uh, acele uh, celebre uh, focare la uh, mare distanță și apoi vor trece la inițiativele care au fost luate din partea Comisiei de mulți, mulți ani pentru a combate această problemă. Ce este virusul în sine? Nu voi intra în prea multe detalii. Poate că știți că uh, în momentul în care virusul se răspândește între animale, morțile sunt uh, de 100%, deci este un uh, virus foarte eficient care ucide aproape 100% dintre animale. Este un lucru foarte important în legătură cu administrarea mistreților. Așadar, virusul este mult mai eficient decât vânătorii. Uh, atâta timp cât suntem siguri că mistreții nu pot scăpa. Nu există tratament, nu există vaccin. Și nu afectează decât pe porci toate specii de suine, uh, mistreții, deci incluși, nu există alte specii și nici oamenii nu sunt afectați. Cum a zis în Europa, este o boală foarte răspândită în Africa, peste tot. Nu o văd. Este așadar foarte răspândită în Africa și a venit prin hrănirea cu resturi, un lucru pe care Uniunea Europeană l-a ă, interzis uh, acum mulți ani. Resturi din zboruri internaționale, resturi de la bucătărie, de pe vase, resturi menajere, acestea nu mai sunt date animalelor, ci sunt distruse în Uniunea Europeană de peste 40 de ani uh, Georgia, în un caz s-au folosit uh, resturi din Mozambic de, și au fost răniți uh, porci din Georgia și așa a început uh, boala să se împrăștie în Europa, să se răspândească. A început așadar din Georgia, încet dar sigur a luat-o spre nord, prin populația de mistreți și prin mișcările de carne infestată. Vreau să vă arăt un scurt film, eh, început în ianuarie 2014, când a fost detectat primul caz la granița cu Polonia și Lituania și vedeți răspândirea bolii de la o lună la alta. Vedeți sus, în dreapta, eh, lunile și regiunile afectate în albastru sunt cele din Uniunea Europeană și cele portocalii în restul Asiei și veți vedea că până la sfârșitul anului 2018, aproape că am ajuns acolo, a început în China și de acolo s-a răspândit în toată Asia de sud-est până acum. Deci întreaga parte sudică a Asiei este infestată cu peste porcină africană. care este situația în Uniunea Europeană anul acesta, în 2020. Vedeți punctele verzi care reprezintă mistreții infestați și punctele galbene care sunt fermele infestate. Deci vedeți că țări ca Estonia sau Letonia care au fost foarte infestate acum câțiva ani. Nu mai înregistrează cazuri înferme pentru că mistreții aproape au dispărut. Există o populație foarte mică de mistreți rămași în aceste regiuni, deci uh, Uh, în mediu nu prea mai avem această răspândire a virusului și nu avem uh, infecții. Dar dacă iau exemplul Estoniei înainte de 2014, în Estonia erau peste 1300 de ferme. Estonia are acum, dacă mi-am eu bine, 130 de ferme cu măsuri ridicate de biosecuritate prin care se evită orice contact între animale sălbatice și fermă. Vedeți România și Bulgaria, care încă sunt infestate masiv, mai ales prin crescătorii particulare. Aici avem într-adevăr o problemă, o mare provocare pentru pesta porcina africană Există foarte puține măsuri de biosecuritate puse de acești mici fermieri pentru a evita contactul între animale sălbatice și porci. Astfel, deci, Bulgaria și România sunt foarte infestate. Aveți această zonă din jurul Ungariei, Slovaciei și Ucrainei, unde de asemenea sunt foarte mulți mistreți infestați în pădure și aveți aceste puncte mici în sudul Belgiei, unde uh, pădurile au fost uh, infestate prin intervenția factorului uman, ceea ce a dus la multe acțiuni ale belgenilor și francezilor la momentul respectiv. Nu mai există, virusul nu mai circulă acolo, așa cum s-a întâmplat în uh, Republica Ceha anul trecut. Uh, și apoi avem aceste locuri ca în Republica Cehă și ca în Belgia. În Polonia, în vestul Poloniei, nu departe de granița cu Germania, unde de asemenea pădurile au fost infestate. De unde știm toate aceste lucruri și de ce acolo și în altă parte? Voi ajunge și la acest punct mai târziu. După cum vedeți, Republica Cehă a fost uh, declarată zonă liberă de peste porcine la începutul anului trecut, după uh, ce a trecut uh, prin același proces prin care trec acum autoritățile din Belgia. Iată, avem aici datele de anul trecut și de anul acesta veți vedea un număr enorm de focare printre animale domestice. Este vorba despre coloana albastră în România, România a fost foarte infestată, mai ales din cauza gospodărilor particulare și totul a început în delta Dunării, respectiv așadar în partea nordică a României, la granița cu Ucraina și de acolo s-a răspândit prin toată România. Haideți să vă prezint și exemplul Republicii Cehe, eh, care a fost eh, infestată, așa cum este Belgia acum, așa cum este Polonia acum, au descoperit boala uh, provocată de factorul uman înseamnă că cineva cumva a reușit să păi, infesteze mistreții din acea pădure prin carne probabil, salam sau ceva de genul acesta infectat care nu ar fi trebuit să intre în Uniunea Europeană, asta este clar. S-a descoperit acest lucru la început. Imediat uh, s-a făcut un blocaj total. au fost împiedicați vânătorii să intre acolo să, pentru a pușca mistreții și apoi pentru a disemina mistrețul, uh, a disemina virusul prin carne de mistreț. Nu se știa la început exact care este, se știa exact care este zona, pentru că mistreții nu se mișcă foarte mult. Și odată ce s-a definit clar cu ajutorul experților noștri care este zona din Republica Cehă, s-au construit garduri în jurul ei, au împușcat mistreții și practic i-au lăsat pe mistreț să moară de boala respectivă. Până când zona a fost golită, virusul nu a putut să se propage și nici să supraviețuiască prea mult acolo și Republica Cehă a fost declarată din nou zonă liberă de virus. Virusul în carne sau în animalul mort poate să persiste, să supraviețuiască timp de șase luni. Deci una dintre sarcinile importante ale autorităților este să Ehm, să colecteze uh, carcasele, uh, cadavrele din pădure, cadavrele de animale pentru a le împiedica să producă răspândirea virusului la alți mistreți. Iată, aici, uh, pesta porcină africană în Belgia, același lucru s-a întâmplat aici, au trebuit extinse gardurile pentru că boala s-a împrăștiat dincolo de garduri, deci belgenii au trebuit să construiască mai multe garduri pentru a scăpa de această boală. Au construit garduri și în sud-vest uh, pentru a proteja Franța, în principiu, și pentru a evita ca uh, boala să se răspândească și în Franța. Uh, francezii au construit la rândul lor garduri și s-au asigurat că în zona uh, cu graniței cu Belgia nu existau mistreți uh, bănuiți de boală, ca boala să nu se răspândească în Franța. Bineînțeles că boala a avut uh, un efect devastator asupra animalelor, dar și asupra comerțului. Ce s-a întâmplat în vestul Poloniei? Primul caz a fost confirmat la jumătatea lui noiembrie și imediat uh, am trimis echipa noastră de urgență veterinară din partea Uniunii Europene la fața locului. Sunt experți și voi reveni mai târziu asupra acestui lucru. Sunt experți uh, din statele membre care lucrează în laboratoare sau în institute care înțeleg perfect cum se comportă animale sălbatice în diferitele zone ale Uniunii Europene și pot să consilieze statele membre ce să facă pentru a evita răspândirea bolii. Iar în acest moment sunt bine cunoscuți în toată lumea pentru că au consiliat autoritățile în cazul apariției bolii. Deci ce facem aici? Regionalizăm și evităm ca boala să continue să răspundească. Nu. Nu a existat uh, niciun fel de focar care să apară în UE din cauza comerțului ilegal. Toate focarele care au fost uh, înregistrate s-au datorat, deci, activităților legale. Și în cadrul comisiei toate autoritățile au menținut legătura zilnic cu noi. Care sunt consecințele? După cum puteți vedea, e vorba de o amenințare nu doar uh, către acest sector al creșterii animalelor, ci pentru întreaga viață sălbatică în UE dar și în lumea întreagă, la nivel global, pentru că se ajunge la consecințe negative în urma restricțiilor și a interdicțiilor care au fost impuse de diverse țări. Sunt uh, multe restricții care au fost impuse, în special în America. Australia și Noua Zeelandă, de asemenea, sunt cele două părți ale lumii unde nu a ajuns încă această boală și tocmai de aceea s-au făcut și multe campanii de conștientizare, s-au efectuat multe activități tocmai pentru a evita uh, ca această boală să ajungă pe continentul lor. Dacă ne gândim la impactul sau consecințele asupra comerțului, ca să vă faceți cât de cât o idee, producția de carne 260 de mii de animale au fost sacrificate, milioane au fost sacrificate, deci cam un milion pe zi. și voi reveni la acest punct un pic mai târziu, dar doar ca să înțelegeți un pic lipsa de carne, de exemplu, în China, ce a însemnat, chinezii spuneau că 27 de milioane de tone de carne de porc le lipsea pentru anul acesta. 27 de milioane de tone de carne, dacă nu greșesc. Carne de porc care le va lipsi anul acesta din această cauză. Deci, chiar dacă toate exporturile din UE ar merge către China, tot nu ar fi suficient pentru a acoperi această nevoie de carne de porc în China. De altfel, pentru prima oară s-a declarat uh, în China, în august 2018, și ați văzut după aceea cât de repede s-a răspândit pe continentul asiatic. Deci asta înseamnă pe termen mediu că va fi nevoie de o restructurare a fermelor unde se cresc uh, porcii. Care au fost uh, principalele inițiative din partea Uniunii Europene? După cum vă spuneam, ne-am pregătit și atunci când am văzut uh, că pesta porcina africană ajungea în regiuni în apropierea Uniunii Europene, am pregătit această inițiativă, în primul rând monitorizarea la frontiere, supravegherea animalelor vii sau animalelor sălbatice la frontieră, Am menținut uh, legătura cu vânătorii, cu autoritățile statale, am crescut controlele la frontieră, am avut mai multe inițiative mixte tocmai pentru a crește conștientizarea în acest domeniu. Am promovat și intervenții în regim de urgență și am lansat o platformă GFTA, o platformă comună între OAI și FAO, Organizația Internațională pentru Alimentație și aceasta doar pentru a crește conștientizarea la nivel european și în general la nivel global cât privește PPA-ul pesta porcină africană. După cum vedeți și pe hartă, va fi mai clar poate un pic mai târziu, mai avem în continuare o gaură neagră, să spun așa, în Europa, Belarusul, care nu declară niciun fel de focar de pestă porcină, deși s-au găsit foarte multe animale infectate în Polonia, în Lituania, în Letonia și foarte aproape de frontiera cu Belarusul. Deci e clar că e nevoie de uh, soluționarea acestei situații. Comisia s-a întâlnit uh, chiar săptămâna trecută cu Ministrul Agriculturii uh, la Berlin pentru a dezbate această chestiune, pentru a atrage atenția asupra nevoii de transparență, tocmai pentru a eradica astfel de boli. Ce facem noi? Prevenire, detecție, control și transparență. Toate aceste slide-uri pe care le puteți găsi și pe pagina noastră de internet uh, și pe care le-am pregătit uh, pot uh, circula printre dumneavoastră dacă vă interesează. EFSA are un rol crucial în acest sens. Am avut două avize recente care au fost publicate la EFSA pentru a ne ajuta în acest sens, pentru a face față situației. Încercăm să regionalizăm Uniunea Europeană, așa cum spuneam mai devreme. Statele membre care au fost afectate sunt conștiente de această problemă. Știu foarte bine uh, codul de culori pe care îl folosim. Zonele roșii sunt zonele din UE unde uh, focarele sunt la nivelul exploatațiilor și câteva uh, cazuri cu porcii mistreți. Portocaliu sunt zone infectate unde uh, virusul uh, s-a răspândit. Zonele roz sunt zone în care s-au înregistrat doar cazuri în rândul mistreților, deci aici uh, fermele trebuie să-și întărească măsurile de biosecuritate, ele nu au fost încă afectate și zonele albastre, care sunt și ele parte a zonei infectate, dar sunt un fel de zonă tampon. De ce avem aceste zone tampon pe care le-am stabilit? Pentru că atunci când uh, se detectează cazuri de mistreți infectați, uh, ele pot apărea în aceste zone și în zonele albastre fiecare mistreț care este găsit mort sau care este împușcat trebuie să meargă să facă niște analize de laborator să se vadă dacă există acest virus sau nu. Deci putem observa cum se răspândește boala cu ajutorul uh, deplasării mistreților. boala, în general, cu, prin intermediul mistreților se răspândește cam 1-2 km lunar. Deci zona albastră, după cum vedeți, este poate cea mai importantă pentru partenerii comerciali, pentru că restul UE este liberă de uh, pesta porcină și putem oferi această garanție, această securitate tocmai prin existența zonei tampon, astfel încât în restul UE se poate face comerț cu absolută libertate și am putea exporta și carne de porc, în uh, țări terțe care recunosc acest proces de regionalizare la nivelul UE, cu Canada, Statele Unite, Noua Zeelandă, Australia, China. Există multe state care recunosc acest lucru, din păcate nu toți partenerii noștri comerciali, dar o bună parte dintre ei. O parte a Australiei nu recunoaște această regionalizare și, uh, bineînțeles, uh, aceasta ne-ar putea afecta pe viitor. Încercăm să ne formăm, să oferim cursuri în acest domeniu al regionalizării. Cam de două ori pe lună organizăm cursuri speciale. Încercăm să adopt, adaptăm acest proces de regionalizare pentru a proteja restul agriculturii și a creșterii animalelor și a proteja exporturile noastre către țările terțe. Vedeți că este și o zonă mică din Belgia care este cu albastru și roz, deci o zonă care a fost infectată și ea. Toate aceste informații sunt, bineînțeles, disponibile pe site-ul Comisiei. Vroiam să vă spuneam mai devreme și despre echipele de experți care s-au deplasat în toate aceste țări, uh, să le ajute să se pregătească, însă aceste echipe se duc nu doar în statele membre, ci și în țări terțe, unde se face apel la serviciile lor. De exemplu, s-a deplasat în Serbia anul trecut, uh, pentru că Serbia a fost infectată, am uh, avut audituri pe care le-am realizat, de exemplu, și în Irlanda, și realizăm astfel de audituri pentru a vedea dacă statele membre implementează sau nu liniile directoare și strategiile noastre. Vorbeam mai devreme despre GFTA, care se, referește, se referă nu doar la UE, ci la întregul continent și am văzut că din 2014 până acum ne-am întâlnit cu toate principalele birouri veterinare naționale care au fost în statele care au fost afectate. Am discutat principalele chestiuni, s-a început cu gestionarea mistreților și s-a ajuns și la alte elemente. Am avut întâlniri foarte interesante și utile care ne-au permis să, uh, să ajungem la tot felul de concluzii și informații care sunt și ele disponibile pe pagina noastră de internet. Avem și întâlniri bianuale la nivel ministerial cu statele membre care au fost uh, afectate. Am început în 2015. Aveți aici poza de la o întâlnire cu ministrii de agricultură și ministrii de mediu din statele membre. Și pentru că ultima întâlnire a avut loc la Sofia în septembrie anul trecut. Acum, în uh, contextul Grunewoche, am organizat săptămâna trecută la Berlin o conferință care depășea nivelul Europei. Au participat uh, miniștri din Japonia, din Corea, peste 25 de miniștri care au fost reprezentați acolo și Comisarul pentru Agricultură și, bineînțeles, uh, comisarul meu uh, direct au fost prezenți la această întâlnire. E vorba de o conferință la un nivel foarte înalt care încearcă să crească conștientizarea la nivelul politic cel mai înalt în legătură cu această problemă. Aproape 50 de delegații naționale au fost uh, prezente, de asemenea organizații internaționale care au participat. Din păcate, aș spune, sala era prea mică pentru toți participanții și a trebuit chiar să uh, nu i lăsăm pe unii dintre ei să intre în sală pentru că nu mai era loc. Să trecem și la concluziile acestei conferințe. Am vorbit acolo de o adevărată problemă de uh, securitate alimentară. Anul acesta va fi o adevărată problemă de securitate alimentară pentru Asia, pentru că doar în China sunt 500 de milioane de porci, dintre care jumătate cel puțin au fost uh, omorâți din cauza acestei boli. Mai sunt uh, doar puțini care au rezistat, iar porcii care cresc prin curțile oamenilor în China aproape că nu mai există. Ne îndreptăm deci către o schimbare globală a practicilor în domeniul creșterii animalelor. Prin urmare avem nevoie de o acțiune la nivel global și dacă nu se ajunge la un vaccin, va fi foarte greu să ne imaginăm că se va putea eradica această boală. Eradicarea poate fi fezabilă pentru zone mici, regiuni mici, uh, limitate, ne gândim la Belgia, de exemplu, Eradicarea este fezabilă de asemenea în zone unde nu există micreți, mistreți, însă pentru suprafețe mari, întinse de teren, uh, pur și simplu nu uh, se poate face acest lucru. Și Tocmai de aceea ne menținem prezența și controlul în aceste regiuni. Am investit foarte multe resurse de altfel, tocmai pentru a face cercetare și pentru a ajunge la o partajare a cunoștințelor, nu doar la nivel european, ci și global. Am spus-o de mai multe ori, noi suntem un lider la nivel global în legătură cu felul în care se gestionează această boală. După cum spuneam, e important să fim pregătiți. Menționam mai devreme America, care a fost și ea reprezentată la conferință. Și mai important este recunoașterea sistemului de regionalizare pentru ca comerțul să meargă înainte în funcție de regiune. De asemenea, este importantă transparența, după cum spuneam mai devreme, și partajarea de informații, care sunt elemente cheie. Toate aceste informații sunt disponibile pe site-ul nostru și acum, foarte pe scurt, am să vă arăt unul dintre slide-urile uh, utilizate săptămâna trecută la una dintre conferințele pe care le-am organizat. E vorba de agricultura sau cum ar, va arăta în curând o fermă în China. E vorba de ferme complet izolate, enorme, fără niciun fel de viață sălbatică de jur împrejur iar cei care lucrează acolo sunt uh, întotdeauna dezinfectați uh, de sus până jos, lucrează cel puțin o lună de zile înainte de a putea părăsi zona respectivă și probabil că în felul acesta China va putea produce carne de porc în zonele în care există în continuare porci în gospodăriile oamenilor sau mistreți. Ce putem face este să continuăm activitățile noastre de cercetare și să lucrăm alături de statele membre. La directoratul meu, de exemplu, sunt foarte multe persoane care lucrează tocmai pentru a ajuta statele membre să facă față acestei boli și să menținem cât de departe cu putință această boală de exploatațiile agricole. Toate acestea se pot face doar printr-o cooperare bună. Și acum vă mai uh, uh prezint câteva slide-uri în legătură cu gripa aviară, pentru că și aceasta uh, reîncepe să fie o problemă, așa cum menționa de altfel unul dintre uh, membrii comisiei dumneavoastră un pic mai devreme. Acum am ajuns la H5 și 8 și pentru mai multe țări au fost afectate. Polonia, România, Republica Cehă. A, a fost afectată și Turcia. Nu e vorba de exploatații foarte mari care să fi avut de suferit de pe urma H5N8. Acesta a venit din nordul Rusiei. Deci e vorba de o recombinare genetică a mai multor viruși în zona Arcticului care s-a produs anul trecut. Uh, e vorba de uh, virus uh, ruși și africani și toate acestea au ajuns prin animale în sud. Vedeți aici pe hartă punctele galbene, câteva în Ucraina, Polonia, Republica Cehă, uh, Slovacia, Ungaria, România cazuri care au fost detectate și care au dus la aceeași procedură pe care am menționat-o mai târziu, mai devreme. E vorba de sacrificarea animalelor și stabilirea unor zone de uh, siguranță, unor zone tampon. Toate acestea pentru a asigura comerțul european în continuare. Toate aceste informații, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vedea și care sunt uh, măsurile aplicabile în acest uh, caz. Aceasta nu are consecințe asupra oamenilor, trebuie să fie foarte clar încă de la început. Vă mulțumesc, domnule președinte, poate că am vorbit un pic cam mult. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare a pestei porcine africane și a virusului HPAI și acum trecem la runda de întrebări și răspunsuri. Există colegi care vor să pună întrebări. Începem cu doamna Sando. Oui, merci pour... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare atât de completă. De fapt, ați răspuns la multe din întrebările pe care noi ni le puneam. Aș vrea, în primul rând, să aduc o mărturie aici și să vă spun că agricultorii sunt foarte îngrijorați, mai ales în regiunea de unde vin eu, din estul Franței, foarte aproape de frontiera cu Belgia și una dintre principalele întrebări pe care ni le punem este să vedem dacă această barieră care a fost ridicată este sau nu eficace, dacă într-adevăr avem garanții în acest sens și poate ne puteți explica în ce fel monitorizați situația. În general, e adevărat că în agricultură există această îngrijorare. Agricultura de altfel nu avea nevoie de o astfel de criză în plus, dacă ținem cont deja de dificultățile cu care se confruntă fermierii noștri. Și un alt comentariu, așa cum vorbeam mai devreme de regiunea din care vin eu, în estul Franței, dar probabil e valabil și pentru alte regiuni europene, uh, Trebuie să spunem că există o populație excesivă de mistreți uh, la ora actuală și aceasta probabil că a fost un factor care a contribuit la răspândirea acestei boli. Vreau să vă întreb dacă Comisia Europeană intervine și dacă da, în ce fel. Mulțumesc! Mulțumesc și colegul Bușman are cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați reprezentanții comisiei. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care tocmai am auzit de vreo două zile avem o discuție și mai încinsă despre acest virus, acest virus care este foarte contagios își trăiește chiar și în uh, carne congelată, în animale moarte și pe jos este suficient contactul între porci pentru a se contamina și nu avem deocamdată niciun antidot. Motivul pentru extinderea extraordinară în Asia uh, este lipsa igienei și transportul animalelor pe distanțe foarte mari. Toate aceste lucruri se întâmplă și în Uniunea Europeană. Întrebarea pe care vă adresez este ce măsuri prevede Comisia pentru a bloca virusul, eventual chiar pentru a promova un proces de vindecare fără a lăsa deoparte protecția animalului. Acest lucru, eh, această întrebare este valabilă și pentru gripa aviară. Mulțumesc mult! Mulțumesc, colegul Ademov. Благодаря, господин председател. България е една от страните, които най-тежко пострадаха от африканската Mulțumesc, domnule președinte. Bulgaria este una dintre țările cele mai afectate de pesta porcină africană. Începând de la primul focar, de la partea primului focar până astăzi, 203.000 de porci au fost sacrificați. Asta înseamnă 15% dintre porcii din Bulgaria, da. Concluzia avem nevoie de acțiuni comune în Europa. Avem nevoie de măsuri la nivelul întregii Uniunii Europene pentru prevenție și pentru blocarea, pentru îngrădirea acestei boli. Și de aceea întreb Comisia, se lucrează la niște standarde unitare pentru a lua măsuri mai stricte pentru biosecuritate în domeniul agriculturii, în exploatații. În plus, aveți de gând să uh, uh, aveți și niște reguli mai flexibile pentru uh, populația de porci din zonele afectate? Mulțumesc! Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos atstovė, iš tikrųjų. Stimate domnule reprezentant al comisiei, cred că această problemă este deosebit de importantă. Din păcate, uh, constatăm că relevanța este din ce în ce mai mare. Indiferent de eforturile făcute de comisie și de statele membre, am văzut că această problemă a apărut în, inițial în patru state membre, în timp ce în momentul de față 12 state membre sunt afectate și țara noastră, Lituania și țările învecinate, Letonia și Estonia, aproape întreg teritoriul acestor țări este afectat. Vorbim aici în special despre exploatații mici de până la 100 de porci. Aceste exploatații nu pot supraviețui nu mai cresc porci, ceea ce înseamnă că nu pot supraviețui decât marile exploatații. Este rău. Micii producători dispar și nu există prea multe posibilități de a schimba situația. Acum șase ani, 20.000 de porci au fost îngropați. Iar măsurile luate atunci nu au fost prea eficiente. Vorbim uh, și de atunci mai departe despre posibilitatea de uh, răspândirea acestei boli. De pildă, în regiunea mea, motivul răspândirii bolii nu a fost determinat. S-a cercetat tot ce s-a putut cerceta, dar nu s-a stabilit o cauză clară. Acum am hotărât să uh, îi folosim pe vânători doar că vânătorii nu vor să omoare femelele de mistrețe. Adică aici eu cred că avem o problemă și dacă vrem să o rezolvăm, avem nevoie de standarde unitare de vânătoare. Vă rog să nu ignorați președintele, doamna McIntyre. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este ultima mea intervenție aici în comisie și aș vrea să mulțumesc colegilor pentru susținerea și pentru cooperarea bună pe care am avut-o. Pesta porcina africană. Poate vă va surprinde, dar este o îngrijorare extrem de mare în Regatul Unit și în regiunea de unde vin eu. Poate veți înțelege că din perspectiva Regatului Unit, noi am uh, fost uh, afectați uh, foarte mult de febra aftoasă, care a ucis 6 milioane de vite în Regatul Unit și asta ne-a făcut să fim conștienți de problemă și ce se poate întâmpla. Deci, în pădurea din, unde se cresc niște porci albi, care sunt atât de rari încât sunt mai rari de fapt decât panda gigant. Deci este o specie protejată. Acești porci cresc în apropierea pădurii din uh, pădure care are o populație de mistreți uh, care nu este controlată suficient de bine. Și în loc să se controleze și să se rețină uh, mistreții în pădure, aceștia ajung înspre zona fermei respective în ciuda măsurilor de biosecuritate care au fost implementate. Și nu știu dacă uh, știți, dacă încercați să mențineți mistreții în afara gardului care delimitează ferma dumneavoastră, e foarte greu de făcut pentru că mistreții vin, încearcă să distrugă gardurile și dacă aceștia vor fi afectați, practic toată această populație de porci albi va fi decimată. Vreau să vă atrag atenția cât de importantă este această chestiune și vreau să întreb Comisia ce va face pentru a controla populația de mistreți. Mulțumesc foarte mult! Și cred că pot vorbi în numele tuturor. Toți regretăm că a fost ultima dumneavoastră contribuție aici în această comisie și că, din păcate, țara dumneavoastră va părăsi Uniunea Europeană pe 31 ianuarie. Colegul Iogin. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii aș avea de făcut. În primul rând, o întrebare. În 2017, Comisia Europeană a primit mandat pentru a ajuta Ucraina și Belarusul pentru a ajuta. Ați menționat ce se întâmplă în Belarus, și aș vrea să știu care este situația pentru Ucraina, dacă există o cooperare bună cu această țară sau nu, dacă există raportare în legătură cu situația actuală în Ucraina, pentru că la un anumit moment Comisia Europeană a refuzat să dea Poloniei fonduri pentru frontiera noastră uh, de est și vreau să întreb de ce acum pentru Belarus se dau aceste fonduri și pe de altă parte ce progrese s-au făcut pentru a găsi un vaccin. Aveți informații, iar în ceea ce privește gripa aviară, reprezentanta Irlandei menționa și țara noastră și spunea că exportăm uh, pui uh, contagiați și vreau să vă asigur că serviciile veterinare din Polonia au implementat toate măsurile necesare iar uh, păsările afectate au fost sacrificate, au fost, cadavrele au fost distruse în conformitate cu regulile și avem niște zone foarte bine delimitate, de până la 30 de kilometri, de la centrul focarului, care sunt uh, zone de siguranță. Deci aș vrea să vă cereți uh, scuze pentru declarația pe care ați făcut-o mai devreme spunând că carnea contaminată este exportată din Polonia. Și aș mai vrea să întreb Comisia în legătură cu un uh, sistem de eradicare a virusului H5N1 și uh, vreau să vă întreb și în legătură cu mistreții, dacă dorim să-i menținem la nivelul pădurilor, dacă ar trebui să avem niște garduri. Mulțumesc mult, se potrivește bine colegul Buda este următorul vorbitor, poate, poate să reacționeze la ceea ce tocmai ați spus. Mulțumesc, domnule președinte, sigur că nu vreau să fac o polemică cu niciun coleg de aici și uh, eu spuneam, făceam doar o constatare că în România avem carne uh, infestată venită din Polonia cu gripa aviară. E o chestiune pe care nu are decât colegul nostru să, mă rog, uh, mă evalueze în țara domniei sale. Domnule director, în 2015 spuneam domnului comisar Androcaitis că este nevoie să construim garduri pe granița cu Ucraina. Domnia sa la momentul respectiv spunea nu se impune pe deoarece focarurile nu sunt atât de mari încât să uh, impună aceste garduri. Iată că astăzi discutăm de o problemă care nu are graniță la nivel național. Sigur că România este foarte afectată și vreau să vă spun un lucru că acest virus acționează și în fermele cu cele mai înalte condiții de biosecuritate inclusiv în fermele care au avut 30.000 de porci, unde proprietarii nu își permiteau să nu uh, aibă toate condițiile de biosecuritate. Se pare însă că virusul acționează inclusiv prin intermediul păsărilor uh, zburătoare uh, și nu poate să fie stăpânit vreau să vă întreb însă pentru că am rezerve serioase asupra uh, pașilor concreți care se fac după ce apare acest virus de ce nu discutați la nivelul comisiei europene de nevoia dezvoltării unor capacități care să ardă aceste animale și să nu fie îngropate? pentru că acest proces de îngropare a animalelor spun eu că nu este unul care ne oferă siguranța și garanția că virusul respectiv nu va apărea peste doi ani de zile înapoi. mulțumesc. Äh, Mulțumesc mult, colegul wrestling. Domnul președinte, fac efortul să nu vă ignor între timp. Ă, suntem aici de peste 10 ani și în fiecare an mai apare un raport care ne spune că această boală înaintează spre vest. Trebuie să ne lămurim la un moment dat că nu poate fi oprită. Și ce facem în acest sens? Există regiuni în Europa, cum ar fi Sardinia, unde pesta porcină africană este prezentă de zeci de ani, trebuie să ne adaptăm, să coexistăm într-un fel, pentru că nu o să funcționeze dacă spunem, bun, ă, construim garduri. Gardurile nu sunt o soluție Mm, și nu vorbim aici doar uh, despre uh, transmiterea prin mistrești, ci și prin alimente aruncate. Deci gardurile nu ne vor ajuta. S-a mai pus deja întrebarea, v-ați gândit la dezvoltarea unor vaccinuri? Uh, investește Uniunea Europeană în asemenea măsuri sau se spune, bun, clar, nu există nicio posibilitate și atunci nu are rost să investim în acest domeniu. Eu trebuie să spun că este o misiune cumplită, așa cum a spus uh, vorbeați despre China, că trebuie să uh, construim acum exploatații de porci sigure ca niște centrale atomice. Nu se poate așa ceva. Pe termen lung trebuie să ne aranjăm cumva. Avem uh, două continente care sunt încă libere, este adevărat, dar trebuie cumva să ne adaptăm cu existența acestei boli și nu nu cred că suntem pregătiți pentru viitor. Noi încercăm să construim garduri, ceea ce nu va funcționa. Mulțumesc mult! ați respectat timpul de vorbire. Uh, colegul Cucimiu. Dziękuję bardzo. Mm, ja dziękuję panu dyrektor. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc reprezentantului Comisiei Europene pentru prezentarea detaliată pe care ne-a făcut-o. Într-adevăr, trebuie să facem față celor două probleme în Polonia și v-aș atrage atenția asupra următorului aspect. Din 2014, în ultimii șase ani, în ceea ce privește PPA-ul, am acumulat foarte multe cunoștințe și am învățat cum să reacționăm astfel încât să nu mai avem niciun fel de întârziere. Și în ciuda procesului de regionalizare, care a fost făcut foarte rapid de către Comisia Europeană, de altfel Comisia a reacționat foarte rapid atunci când uh, s-au determinat anumite zone afectate, deci cu toate acestea, a fost foarte greu să, să ieșim de pe această listă odată intrați pe ea ca zonă afectată. Sau să trecem anumite regiuni pe o altă listă care are alte tipuri de restricții. Și cred că este o chestiune care ar trebui să intereseze Comisia. Asta în ceea ce privește PPA-ul. Iar pentru gripa aviară pot să vă spun că în Polonia am avut uh, în jur de 12 cazuri la sfârșitul anului 2018, însă de data aceasta vorbeam de exploatații mari. 175 de mii de păsări au fost uh, sacrificate și se pune întrebarea dacă Comisia este dispusă să ajute fermele care au avut uh, de suferit astfel de pierderi economice mari. Mulțumesc, doamna McGuinness. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru uh, prezentare. Cred că ar trebui să fim recunoscători. Comisia Europeană este activă nu numai în Europa, ci și global pe aceste chestiuni. Dar uh, dacă nu ar exista această structură de contact, cât de îngrozitoare ar fi situația astăzi? În al doilea rând, cred că trebuie să discutăm despre biosecuritate, uh, numai, nu numai atunci când este vorba de uh, epidemii. Uh, Cred că coexistența a fost termenul uh, uh folosit, uh, însă trebuie să uh, vedem uh, locurile unde ele coexistă. Ar fi util. Uh, cel mai recent virus vine din China, este coronavirusul care provine, credem, din alimente sau de pe o piață animală. Acesta a luat amploare, dar așa stau lucrurile. Mulțumesc, doamna Donato. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb eh, reprezentantul Comisiei să-i adresez două întrebări. Prima, pentru a eradica virusul este necesar să avem eh, cazuri zero în rândul porcilor sau și cazuri zero în rândul mistreților pentru că reprezint uh, aici uh, Sicilia și uh, Sardinia și urmăresc răspândirea virusului în Sardinia. A doua întrebare. Numărul excesiv de mistreți este o problemă, într-adevăr, un pericol, pentru că crește riscul de răspândire și Uh, are un impact uh, negativ asupra mediului. Așadar, trebuie să reducem numărul uh, populației excesive. Această chestiune trebuie să fie discutată de către comisie, ținând cont și de faptul că există și partidele ecologice uh, Uh, care uh, consideră vânătoarea ca un atac asupra mediului. Cred că trebuie să schimbăm această abordare, pentru că protecția mediului înseamnă și protecția altor animale, altor uh, specii, biodiversitatea atunci când apar astfel de pericole. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cavaie și are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentarea aprofundată. Am o întrebare, practic este o curiozitate. Înțeleg că poate nu e chiar ce discutăm aici, dar sunt curioasă. Unul dintre slide-uri uh, s-a referit uh, la, la sectorul furajelor. Uh, dacă există informații în legătură cu impactul, dacă există așa ceva, în sectorul furajelor, pentru că mm, China știm că a fost uh, foarte mare. Știu că nu este subiectul nostru, dar este o curiozitate uh, în momentul în care am văzut această trimitere pe care ați făcut-o în prezentare. Mulțumesc mult, colega Schmidt pare cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru explicațiile mai mult decât uh, detaliate în Austria. Slavă Domnului, încă suntem uh, o zonă neafectată în ceea uh, ce privește managementul vânătorii de mistreți. Trebuie să gândim unitar la nivel european pentru că vânătoarea de mistreți este foarte dificilă și periculoasă și nu poate să se termine neapărat la o graniță, la o frontieră. Avem această situație specială și mă gândesc că fiecare stat membru ar putea să își recunoască obligația să transmită informații populației. Acest lucru funcționează și în vremea gripei, în industria farmaceutică și toată lumea este agitată. Deci, conștientizare, ateliere în România, Polonia, Germania, lucrurile astea au funcționat foarte bine deja acolo și controle mult mai stricte la frontiere. Și, bineînțeles, toate statele trebuie să meargă în aceeași direcție, ceea ce înseamnă că turiștii, dar și vânătorii ar trebui informați un pic mai bine pe, pentru a nu ajunge la situații ca cele pe care le-ați prezentat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul rundei de întrebări și eh, dau cuvântul invitatului nostru pentru răspunsuri. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Multe întrebări. O să încep cu ultima. Campaniile de conștientizare, de informare, eh, pentru uh, călători în programul de eradicare care poate să fie prezentat uh, de state, statul membru, chiar dacă nu există un focar de boală. Noi invităm și susținem statele membre să facă astfel de campanii de informare pe care le finanțăm. Dacă unii dintre dumneavoastră călătoresc uh, în Germania, veți vedea pe autostrăzi în Germania, în uh, zonele de parcare, uh, anunțuri în polonă, în rusă, în ucraineană. Toate acestea sunt finanțate de către Uniunea Europeană. Și asta se face peste tot în Uniunea Europeană. Sunt multe state membre care au investit bani și noi rambursăm mare parte din aceste sume pentru informare, pentru conștientizare. Și am făcut acest lucru peste tot în Europa. Uh, mi s-a spus despre această uh, uh, inițiativă susținută de OIE și de FAO exemple, exemple de Uh, astfel de campanii sunt uh, uh, urcate pe site și puteți să vedeți ce se întâmplă în toată Europa, nu numai în Uniunea Europeană. Statele membre pot astfel să aibă exemple de campanii de informare care au funcționat, au dat rezultate în alte țări din Europa. Și insist să finanțăm aceste campanii de informare până la 100%. Acest lucru este esențial, este cheie. Uh, oricine este în măsură să uh, transmită uh, boala printr-un sandwich uh, cu uh, provenind de la un animal uh, infestat este un pericol și trebuie să se cunoască acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat în Belgia ar putea să se întâmple în orice altă parte uh, a uh, Uniunii Europene, inclusiv în Regatul Unit, unde uh, carnea infectată ar putea să fie cumpărată ilegal de străini, de conducătorii de auto, cei care ar fi atrași. Este important ca lumea să fie informată. Acest lucru se face și la aeroporturi, uh, se uh, anunță uh, focarele și epidemia de febră aftoasă. Când intri în Uniunea Europeană, sunt anunțuri, postere mari care invită călătorii să nu introducă carne, șuncă, lapte în Uniunea Europeană. Și acum, odată cu noul regulament privind controlul oficial, care a intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut, facem același lucru pentru plante, pentru a proteja uh, chestiunile fitosanitare uh, în uh, Uniunea Europeană. Știu că nu toată lumea a pus încă în aplicare, dar pe 14 decembrie deja Uh, aceste uh, postere ar fi trebuit să fie deja afișate, anunțând diferite boli care uh, afectează plantele. despre uh, ridicarea de garduri. EFSA a fost cât se poate de clară aceste garduri împrejmuiri, nu vor ajuta. Ele nu vor uh, împiedica animalele sălbatice să treacă dincolo de ele. De aceea nu am susținut niciodată uh, gardurile uh, pe distanțe mari uh, în Uniunea Europeană pentru a proteja uh, animale sălbatice dintr-un stat membru de altele uh, din alt stat membru. Dacă gardurile uh, pe distanțe scurte funcționează, am văzut acest lucru în Cehia, am văzut uh, și în Belgia acest lucru. Franța a făcut în acea zonă, a ridicat astfel de garduri. Deci lucrurile funcționează pe scară mică și gardurile ridicate de Franța au fost uh, uh, ridicate în coordonare cu uh, autoritatea belgiană, susținuți de experții de, din zonă pentru a opri mistreții din zona respectivă. Dacă nu există vectorul, nu ai poala. Deci, dacă depopulezi pe scară mică o zonă, lucrurile funcționează și asta este ceea ce au recomandat experții noștri pentru Germania și Polonia. Uh, sunt uh, contacte între Polonia și Germania la nivel politic înalt pentru a se asigura că împiedică uh, răspândirea bolii, dar pe scară largă lucrurile nu funcționează. Același lucru l-a spus și EPSA. În tot an am spus că uh, se pot face toate pentru a evita uh, răspândirea uh, bolii, dar Uh, în uh, șase luni vânătorii pot să distrugă șase luni de activități. Acest lucru a fost repetat în mai multe rânduri. Atunci când o boală apare într-o pădure, fie în uh, Polonia, Belgia sau în Republica Cehă, prima idee pe care o au oamenii este să mergem să împușcăm mistreții din pădurea respectivă. Asta este contrar celor care trebuie întreprinse. Atunci când uh, detectezi o boală într-o pădure, trebuie să lași populația de uh, mistreți, nu vorbesc despre populația umană, ci despre mistreți, evident, să îi lași acolo până când știi exact cât de mult s-a răspândit boala. Acest lucru este greu de explicat uneori și uh, au fost uh, miniștri uh, din uh, state care au fost afectate și pot să spun acest lucru. Vânătorii doresc să meargă în pădure și să vâneze și tot ceea ce fac prin uh, vânătoare este să răspândească boala cât mai departe. Deci, în primul rând, pădurea respectivă nu, nu trebuie intervenit în pădurea respectivă până când știi până unde s-a întins uh, virusul, apoi depopulezi, încerci să reduci populația din zona respectivă. Însă virusul este mult mai eficient decât vânătorii, am spus-o de mai multe ori. Dacă împrejmuiești uh, Uh, populația afectată 100% din uh, mistreții din interior uh, vor muri. Ceea ce trebuie să faci este să ridici cadavrele pentru că virusul rămâne activ în carcase șase luni. În, așa cum s-a întâmplat în Belgia săptămâna trecută, după 4-5 Uh, săptămâni uh, virusul era încă activ. Problema principală este atunci când detectezi un virus în pădure, este uh, să limitezi și să încerci cât de departe a mers boala ridici uh, garduri și uh, asta uh, va ajuta, așa cum s-a întâmplat în Cehia, prima țară care a reușit să eradicheze acest virus pe continent, așa cum se face în Belgia și sperăm sincer că vom putea declara Belgia indemnă în curând și sper că polonezii, în comparare cu germanii, vor face și ei acest lucru. lucru. Uh, vânătorii. Ei sunt cheie și suntem uh, în contact cu Federația Europeană a Vânătorilor, cu uh, Asociația Europeană a Vânătorilor, care a, au fost prezenți la întâlnirea de la Berlin săptămâna trecută, au fost prezenți și la conferința pe care am organizat-o la sfârșitul anilor, anului trecut cu ministrii pentru extindere și cu uh, ministrii de agricultură uh, pentru a explica rolul pe care uh, vânătorii îl joacă în eradicarea bolii. În ceea ce privește coronavirusul care provine din China, Organizația Mondială a Sănătății a informat uh, în această dimineață și uh, se, Comitetul uh, pentru Sănătate al celor 28 de state s-a întâlnit în această dimineață pentru a vedea care este situația și ce măsuri pot fi luate pentru a evita răspândirea bolii. Sardinia este total diferită de uh, restul epidemiilor în Europa. Este o modalitate specifică uh, de răspândire. N-aș compara situația din Sardinia cu uh, situația în restul Uniunii Europene. Suntem foarte transparenți, tot ceea ce facem se regăsește pe site-ul nostru și sunt gata să revin în viitor cu informații. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru răspunsurile mai există o întrebare de la un coleg, dar vă rog foarte pe scurt. Nu este o întrebare, domnule, nu este o întrebare, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze față de colegii din Polonia. Au dreptate. Carnea din România era din Ungaria și nu din Polonia. Mulțumesc. Ok, vielen Dank, dann haben wir das auch, <laughs> dann haben wir das auch geklärt. Excelent, am lorit o și pe asta. Mulțumesc Comisiei pentru aceste puncte de pe ordinea de zi și pentru explicații și răspunsuri. Cred că este un subiect de care ne vom ocupa și în continuare, după cum s-a văzut de pe hartă. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Avem un raport de pe urma călătoriei noastre în Franța, 28-30 octombrie ex, co, bă, a fost uh, o excursie cu colegul nostru Habu. Totman, dar a fost organizată de colega Alexander și de colegul de ser. Mulțumesc foarte mult! A fost ă, vorba despre vită, despre oaie, despre lapte, dar și despre alte lucruri legate de ă, agricultură, dar avem un scurt raport și propun să-l ascultăm. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cum ai spus deja, în călătoria care a durat trei zile s-a discutat despre diferite sectoare ale agriculturii franceze. Am început la Lyon și am ajuns până la sfârșit uh, la Strasbourg. Uh, deci și din punctul de vedere al distanțelor am avut mult de mers Subiectele au fost pregătite în mod excepțional și au fost propuse niște foarte bune puncte de program, program de cei doi colegi, Coretu Șermite Kerber și colega noastră Ansander, cărora vreau să le mulțumesc din suflet pentru implicare și pentru modul în care au pregătit această călătorie. Ah, am fost la mai multe excelențe, dacă îmi permiteți această expresie, ale agriculturii franceze. Ah, ne-am uitat la uh, producția de carne, a fost în uh, Burgundia și ne-am uitat la produ- uh, producția de vin, la Conte brânză și apoi am fost în Alsacia. Cei mai mulți dintre noi știu un pic mai bine despre ce vorbesc pentru că ajungem destul de des la Strasbourg. S-a vorbit despre producții, despre diferitele forme de asociere, de organizații, în special exemplul din Conte a fost foarte impresionant, s-a văzut acolo cum uh, există o organizare aproape perfectă a lanțului de producție uh, care reprezintă o valoare adăugată semnificativă pentru economie. Am fost, ne-am dus în diferite sectoare, ne-am întâlnit, inclusiv cu uh, țărani simpli și s-au discutat multe subiecte. Bineînțeles, uh, viitorul politicii agricole comune uh, s-a discutat și cu uh, producătorii de vin, s-a discutat despre taxele vamale, ce am, ce am și discutat astăzi, uh, exportul către Statele Unite ale Americii. Am discutat despre Mercosur în ceea ce privește carnea de vită, deci nu vreau să lungesc prea mult vorba, vreau doar încă o dată să le mulțumesc uh, colegilor care ne-au ajutat și uh, la membrii secretariatului care au pregătit la rândul lor această călătorie, care ne-a adus multe concluzii și am aflat multe lucruri interesante, am avut multe discuții excepționale care ne vor ajuta și munca noastră de aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Herbert Hoffman, pentru uh, această descriere și mulțumesc mult uh, tuturor participanților. Există observații? Dorește cineva să ia cuvântul? Din ce văd eu? Nu. Bun, atunci declarăm închis acest punct de pe ordine de zi și trecem la punctul 13 prevederile de transfer în cadrul politicii agricole comune Uh, politica agricolă comună. Avem aici un uh, raport, uh, cel puțin al doilea, ca important, să încercăm să facem progrese rapide și îi voi da cuvântul raportoarei noastre, colega Katainen. 8 minute aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a uh, Uh, lucra pe acest uh, dosar uh, important pentru fermierii europeni. Este responsabilitatea noastră să creăm stabilitate și securitate pentru fermieri și sectorul agricol și să asigurăm o cale sigură pentru reforma PAC. Fermierii și sectorul alimentar Uh, vor cunoaște conținutul noului uh, regulament și implicațiile sale pentru ei, pentru uh, exploatațiile lor înainte cu câteva luni ca legislația să intre în vigoare. Ca fermier știu că investițiile la nivelul exploatațiilor agricole au fost făcute deja în vară. Trebuie să continuăm pe această cale. Vreau să subliniez în ceea ce este activitatea noastră în această comisie că avem nevoie de un proces decizional rapid. Fermierii trebuie să știe mult în avans uh, ce uh, legislație va apărea. De aceea doresc ca acest uh, raport să fie gata Uh, până la sfârșitul lui aprilie și să încep să lucrez cu președinția croată la trialoguri. În ciuda ambițiilor noastre, un aspect cheie nu stă în puterea noastră. Acordul CFM trebuie să fie finalizat înainte ca noi să finalizăm acest uh, dosar. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea de până acum uh, pe acest dosar. Dragi colegi, un nou obiectiv al proiectului de raport este să includ cât mai multe din propunerile dumneavoastră în mod eficient. De aceea acest schimb de opinii este atât de important. În ceea ce privește conținutul proiectului de raport, Propunerea Comisiei de a continua uh, cu vechile reguli și cu noi fonduri este binevenită. Asta nu înseamnă că nu putem să îmbunătățim uh, propunerea Comisiei. Este clar că nu pot să fie uh, regulile vechi cu mai puțin bani. De aceea, Parlamentul European nu poate să accepte o reducere a fondurilor pentru agricultură pentru că veniturile fermierilor uh, sunt deja mai mici. Uh, ca uh, raportor văd acest dosar ca un exercițiu pragmatic separat de reforma CAP, care este un subiect politic. Acolo trebuie să ținem cont de potențialul unor măsuri asupra pactului ecologic. Nu putem să avem două procese de reformă în paralel. Ar fi mult prea mult pentru fermieri. Acest lucru a fost și principalul mesaj din partea tuturor uh, celor interesați din sector cu care ne-am uh, întâlnit uh, cu două săptămâni în urmă. Una dintre problemele cheie ale raportului Comisia a propus un an cu o creștere mai puțin realistă. După părerea mea, putem să uh, acceptăm o tranziție de un an numai în anumite condiții. Acordul temporar din CFM privind reforma uh, PAC să fie finalizat până la sfârșitul lui 2020, iunie 2020, E nevoie de 12 luni pentru pregătirea unui plan strategic și 6 luni pentru aprobarea comisiei. Cred că trebuie să avem încredere și să susținem uh, negociatorii noștri uh, în reformarea PAC. Această uh, reformă trebuie făcută în mod eficient. De asemenea, trebuie să avem încredere și negociatorii CFM o soluție uh, trebuie uh, obținută în primăvară. Acest lucru este important nu numai pentru agricultură, ci pentru întreaga funcționare a Uniunii Europene. Cu aceste elemente în fața noastră, este clar că trebuie să fim deschiși la posibilitatea uh, de a uh, extinde tranziția la 2 ani. Uh, aș fi interesată să știu care sunt părerile dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește îmbunătățirile, în ceea ce privește finanțarea, nu putem să fim de acord cu o reducere a fondurilor propusă de comisie. Putem să vedem uh, extinderea programelor de dezvoltare rurală și, în special, uh, Uh, cererile statelor membre să fie aprobate de către Comisie. Nu putem să ignorăm programele operaționale, în special durata acestora. M-aș bucura să aflu punctul dumneavoastră de vedere și în această privință. Este important ca în al doilea pilon statele membre să aibă posibilitatea uh, unei rate de cofinanțare uh, crescută pe baza nivelului actual al CFM și Uh, să adopte uh, în noile lor programe măsuri de mediu uh, adecvate care să vină în întâmpinarea noilor provocări. Trebuie să urmăm logica continuării cu actualele reguli în ceea ce privește ajutorul național intermediar tranzitoriu. În general, principiul cel mai important este asigurarea uh, sprijinului uh, continuu către uh, fermieri și alți beneficiari în perioada de tranziție. De asemenea, putem să pregătim terenul pentru o tranziție mai lină la o nouă uh, politică agricolă comună, să încurajăm statele membre să uh, înceapă să elaboreze uh, planuri strategice atent și uh, la timp. Acest lucru va accelera tranziția și reformarea uh, politicii agricole comune. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc foarte mult, doamna Katainen. Propun acum uh, să ascultăm întâi pe raportorii din umbră. Pe rând, cum uh, facem de obicei? Colegul Amaro, un minut și 30 de secunde. Muito obrigado. Bom, eu queria também sublinhar. Mulțumesc bună ziua tuturor. Și aș fi dorit să revenim la această activitate de cooperare cu doamna Catainan și să salut această activitate de cooperare. Sincer să fiu, pozițiile noastre sunt comune în punctele esențiale care au fost abordate de doamne Katainen. Aș fi dorit să revin la această problemă a dependenței uh, față de SFP, CFP. Înseamnă acest lucru și o încurajare pentru ca negocierile în această privință să se accelereze. Dar oricum ar fi, am spus de mai multe ori, nu vor putea exista despăgubiri în ceea ce privește plățile, pentru că vorbim aici despre politica agricolă comună în vigoare. Această politică agricolă comună este în vigoare până când va fi reformată. Așadar, între timp, nu putem afecta finanțele pentru agricultori. Ar fi inacceptabil. Deci stabilitatea este foarte importantă precum și orizontul un an, noi suntem dispuși să prelungim încă un an. Deci, lucrăm, dar știm că am putea să prelungim termenul. Mulțumesc și acum colega Aguilera. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc doamnei Katainen pentru disponibilitatea de care a dat dovadă și pentru că am putut lucra încă din prima clipă împreună. Și acum am să trec la chestiuni concrete, la obiect. Vorbim aici de susținerea bugetului a, uh, pentru PAC. În aceste norme a, uh, tranzitorii trebuie să fie foarte clar că nu suntem dispuși să cedăm și această propunere de reducere pe care ne-a prezentat-o Comisia în reducerile bugetare, e clar că nu o putem accepta, trebuie să luptăm în continuare pentru buget. În al doilea rând, uh, cât privește calendarul, un an mi se pare că nu este realist și nu înțeleg ce sens are ce spune Comisia dacă se termină totul, imediat se trece la normele tranzitorii. Deci nu există niciun risc și e mai ușor, e mai uh, fezabil cu 2 ani decât cu un an. Asta este poziția grupului meu. Sunt de acord la uh, reguli uh, vechi, se aplică bani noi, însă pentru sectorul uh, fructelor și legumelor nu uh, este bine pentru că se cere ca în septembrie 2021 să se vină cu o nouă propunere de modificare a programului operațional. Dacă e valabil pentru tot, pentru vin, pentru apicultură, de ce nu și în acest sector? Eu cred că aici trebuie să facem o modificare. Și mai e o altă chestiune. Nu se ține cont de regiuni. Avem 118 PR și uh, în uh, acestea mulți sunt titulari regionali. Eu nu știu ce, va se întâmpla, ce se va întâmpla cu planificarea strategică pentru 1 ianuarie 2021 și PDR cred că trebuie să fie început și finalizat la nivelul regiunii, chiar dacă după aceea se schimbă sistemul. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Rope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte vreau să-mi exprim acordul cu colegul meu. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei Katainen. E trist că avem nevoie de acest regulament și cred că oricum este foarte puțin. În aceeași măsură sunt de părere că trebuie să respingem cifrele comisiei. Cifrele noastre sunt acceptabile, uh, cele care au fost confirmate în timpul ultimului mandat. Asta trebuie să facem. În plus, am anumite rezerve în privința anumitor amendamente venite din partea Comisiei, respectiv uh, trecerea la uh, agricultura eco. Uh, trei ani nu sunt un termen realist. Nu. Trei ani s-au transformat, de fapt, într-un an, ceea ce e absolut lipsit de realism Eh, dar, dincolo de asta, este vorba despre programe pentru statele membre, care înseamnă că unele dintre ele nu vor putea fi transpuse, ceea ce înseamnă că statele membre vor trebui să dea bani înapoi, ceea ce reprezintă un dezavantaj. Nu trebuie să uităm acest lucru. În acest sens vreau să discut despre convergența externă. Trebuie garantată. Eh, Comisia nu face nicio propunere în acest sens dar, din păcate, trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă și trebuie să garantăm durabilitate. Mulțumesc. Já jsem velice pozorně poslouchal paní poslankyni Katajnéna. Jsem přesvědčen, že řekla... A, am ascultat-o pe colega noastră cu mare atenție și a spus tot ce trebuia spus. Vreau să subliniez ceva ce s-a spus deja aici și anume din motive procedurale nu este realist să stabilim asemenea termen limite pe perioada de tranziție să dureze doar un an, nu. De la bun început ar trebui să vorbim despre trei ani. Mulțumesc, doamna Aguilar. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportoarei și pot să vă spun încă de la început că suntem într-o completă armonie dincolo de eventuale schimbări uh, punctuale care pot fi aduse la sectorul uh, vitivinicol, uh, al fructelor și legumelor, așa cum spunea colega mea, trebuie să avem un principiu al continuității și să evităm o reformă a reformei, pentru că, până la urmă, cei care gestionează pacul trebuie să aibă de câștigat. Și dacă suntem realiști, atunci um, acest regulament tranzitoriu ar trebui să aibă la dispoziție cel puțin puțin 2 ani pentru a reveni la o situație stabilă pentru agricultori. Regulamentul nu poate include cifrele bugetare propuse de Comisia, ci ar trebui să aibă cel puțin cifrele din cadrul bugetar actual și propunerile Parlamentului. Și e adevărat că toți ne dorim ca regulamentul să fie adoptat rapid, însă știm foarte bine că totul depinde de eventualul acord asupra CFM-ului. Deci, încă o dată, repet, suntem absolut de acord cu doamna Katainen. Mulțumesc! Ähm. Mulțumesc mult! Ă, ă, un interpret ne-a rugat să vorbim un pic mai rar. Colegul Cocares. Ευχαριστώ κύριε Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Katainen și echipei dumnei pentru excelenta cooperare și munca, activitatea excepțională pe care au depus-o. Într-adevăr, sunt de acord, suntem de acord că este foarte dificil ca într-un an să aibă loc totul, această perioadă de tranziție să fie atât de scurtă. Cu toate acestea, această perioadă ar fi utilă ținând seama de noul pact ecologic care trebuie integrat în noua politică agricolă comună și mi se pare că ar fi foarte bine uh, și în cazul uh, noului pact ecologic este important să fim foarte ambițioși și suntem poate că ar trebui să încercăm să realizăm acest lucru într-un an. Și dacă reușim, atunci foarte bine. Dacă nu, aici suntem și extindem termenul. Mulțumesc! Și vom continua bă, discuția pe acest punct în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum avem alte înscrieri la cuvânt. Mai devreme a fost prea multe deodată, așa că s-ar putea să fi uitat pe cineva de aceea citesc repede numele celor care s-au înscris la cuvânt și să ridice mâna cei care nu au fost numiți. Tolare, Caraieș, Andrieu, Kurzbruck, Dorfman, Hitvege, Tomasek, Soitrova, Alievaveli, Ademov, Uda, De Castro, Yogil și colegul Le Breton și colegul Labacek. Bun. Bun. Colega noastră, doamna Tolari, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mai ales mulțumesc mult, doamnă Katainen. Vă mulțumesc noastră și întregi echipe pentru munca de cooperare. Este o plăcere și se vede în ceea ce au spus cei implicați în acest dosar. Există mici aspecte tehnice legate de propunerea comisiei, în special o nesiguranță vrind modul în care uh, se vor coordona termenele de pildă propunerea nu permite prelungirea până la 5 ani de programe de conversie la agricultura ecologică. Or, aceste programe au nevoie de uh, o perioadă de 5 ani. De altfel, există țări ca Franța care deja s-au angajat să dea sprijin financiar pe 5 ani pentru programe care sunt la mijloc, undeva intercalate între cele două legislaturi. Deci trebuie să putem folosi fonduri din următoarea perioadă financiară după 2021 pentru a putea garanta aceste angajamente angajamente care plus angajamente care merg în direcția stabilită de pactul ecologic pentru noile angajamente luate în 2021. Durata maximă de 3 ani pentru planurile de dezvoltare rurală este prea strictă în ceea ce privește măsurile de mediu și programele bio. Și din punct de vedere administrativ, pentru o țară membru de a avea programele 3 ani și de 5 ani pe care să le gestioneze în același timp este un lucru complicat. Sunt absolut de acord cu faptul că fructele și legumele nu trebuie să fie tratate altfel decât celelalte sectoare, nu există niciun motiv, iar în privința vinului ar trebui ca sectoarele să poată continua până la data inițială de expirare. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Cavaiș! Muito obrigada. Eu começo por, por sublinhar. Muito obrigado. Acho prin a sublinia că, da, perioada de tranziție va fi deosebit de importantă. Trebuie să le oferim permanent sprijin uh, agricultorilor noștri să ne asigurăm că își pot continua activitatea. În ceea ce privește pe o perioadă mai lungă de tranziție de 2 ani, cred că asta ar însemna că am putea garanta o stabilitate mai mare și o continuitate mai mare. Și acesta trebuie să fie un lucru respectat peste tot, menținut peste tot. Deci în programele operaționale, la fructe și legume, cred că acest lucru nu este suficient subliniat în această propunere. Am auzit că Comisia afirmă că în ceea ce privește politica agricolă comună și cadrul financiar multianual, știi programul pentru regiunile marginale este foarte important și prima discuție am avut-o pe această temă în noiembrie și am discutat despre finanțarea pentru aceste programe. Știm că nu există suficient pentru aceste lucruri și știm că aceste programe sunt esențiale pentru aceste regiuni defavorizate și care au constrângeri specifice în privința dezvoltării și știm acest lucru foarte bine a fost de altfel inclus în tratarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să insist și eu, ca mulți dintre ceilalți colegi, pe durata aceasta de 2 Astăzi văd cu mai multă claritate cadrul financiar multianual și cred că ar fi pertinent să așteptăm ca Comisia să-și precizeze poziție în ceea ce privește evoluția agricolă și pactul ecologic. Mm, n-aș vrea să introducem aceste termene foarte scurte în tranziție. Vreau să insist asupra două puncte. Pe de parte, prelungirea măsurilor plurianuale pe un pilon. Cred că este important să modificăm sumele obținute de la Uniune pentru perioada de dincolo de 2022. Cred că este esențial să uh, armonizăm termenele ale programelor de susținere sectorială care trebuie integrate în viitoarele planuri strategice. Primul și al doilea pilon e un lucru important pentru tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cucimiuc. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc doamnei Katainen pentru această prezentare detaliată privind măsurile de transfer eh, și problemele care le însoțesc și eu cred că avem nevoie de o perioadă de 2 ani Uh, și acest lucru trebuie să se regăsească în toate aceste regulamente. În al doilea rând, aș vrea să menționez că avem nevoie de flexibilitate și uh, să avem posibilitatea de a schimba destinația fondurilor între cei trei piloni așa cum facem astăzi, este vorba despre 25% și în al treilea rând aceste reguli de tranziție trebuie să permită și un uh, sprijin financiar temporar național în baza regulamentelor uh, menționate la articolul 37 uh, al regulamentului 3007. Și apoi uh, continuarea plăților trebuie menținută. Adică nu ne-ar plăcea să vedem reguli mai restrictive puse în aplicare în această perioadă. Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Dorfman. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus doamna Katainen cred că trebuie să facem tot ce ne stăm în putință ca totul să rămână un aspect tipic, tehnic, substanța politicii agricole comune nu trebuie schimbată. N-ar trebui să ne lansăm într-o dezbatere politică care ar dura mai mult și, în al doilea rând, s-ar suprapune cu dezbaterile în curs despre care s-a vorbit deja cu cei trei raportori. În ceea ce privește perioadele, sunt conștient că vom fi sub presiunea timpului, dar dacă stabilim de la început 2 uh, ani ca perioadă de tranziție, trebuie să ne gândim că statele membre uh, nu or să-și dea silința pentru a-și îndeplini obiectivele strategice, pentru că știu că trebuie să facă abia până în 2023. Și cred că și din lorile de cuvânt de aici, cred că uh, un an de tranziție este un an de tranziție, nu este un an obișnuit. Deci, înseamnă că perioadele de 5 ani nu pot fi începute, nu poate fi început programul lider. Știm asta și din anul 2014. Cred că cu cât menținem perioadele mai scurte, cu, eu m-aș bucura să avem un an, trebuie să ne gândim la o soluție, așa cum s-a spus mai devreme, dacă vedem că un an nu este suficient, să putem să completăm cu încă un an într-o manieră foarte lipsită de complicații. Mulțumesc, colegul Hituici. Mulțumesc, domnule președinte și stimați colegi, aș vrea să subliniez că acest uh, uh, regulament de tranziție nu este de fapt decât prelungirea regulilor actuale politice agricole comune. Deci nu putem să aplicăm noi reguli. Există elemente pozitive în propunerea comisiei, cum ar fi prelungirea pe uh, SAPS. În schimb, comisia nu merge pe aceeași logică uh, a anului 2014, pentru că în propunerea actuală nu se vorbește despre sprijinul financiar național ca element, lucru pe care nu-l putem accepta, pentru că de la o zi la alta nu putem pur și simplu să punem capăt anumitor tipuri de uh, uh ajutoare financiare, aceste ajutoare de stat care se referă la anumite sectoare sensibile. Dacă punem capăt acestui tip de ajutoare, acest lucru va avea urmări importante. Așadar, dacă nu revenim la posibilitatea ajutorului de nu putem să susținem propunerea. Colega Tomasici. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect uh, foarte important și complex pentru că se referă la mai multe regulamente. Nu putem accepta perioada de tranziție până în 2021 așa cum a fost propusă de comisie, planurile strategice nu pot fi duse la capăt în această perioadă. Agențiile de plăți au și ele nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti pentru punerea în aplicare a noilor regulamente. Deci perioada de tranziție trebuie să cuprindă 2021 și 2022. Nu sunt de acord în ceea ce privește articolul 1 cu propunerea ca statele membre să poată extinde această perioadă, dar numai dacă există pericolul uh, din cauza finanțelor insuficiente să nu poată să-și îndeplinească angajamentele. Comisia Europeană poate respinge o solicitare venită din partea unui stat membru. Cred că acest lucru ar încălca principiul subsidiarității, articolul 86, care vorbește despre negocierile referitoare la cadrul financiar multianual. Și îmi uh, voi transmite amendamentele. Mulțumesc! zejména v té části, kterou uvedli, a sice, že v návrhu komise chybí. Mulțumesc. Uh, sunt anumite propuneri cu care sunt de acord, care au fost menționate aici. S-a vorbit despre un sprijin național în perioada de tranziție. Asta vreau să susțin și eu. Și în cazul în care se aplică ce a spus raportoarea că uh, regulile actuale se aplică perioada de tranziție ce uh, este valabil acum, asta înseamnă că perioada de tranziție, sprijinul în perioada de tranziție până la 50% ar trebui să continue. Dacă perioada de tranziție se mai lungă, propun să se ofere posibilitate de a uh, avea o flexibilitate mai mare pentru statele membre. În ceea ce privește durata, cred că trebuie să ținem seama de agricultori care au nevoie de stabilitate. Și cei mai mulți, nu știu dacă un an este suficient sau nu, dar această siguranță trebuie să fie o prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Alieva Vili. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei, doamna Katainen, pentru uh, excelentele capacități organizatorice și pentru munca excepțională pe care a depus-o. Vreau să subliniez de, asemenea, subliniez de asemenea că este vorba despre o dezbatere foarte extinsă pentru că v-ați ocupat de propuneri legislative, ținând seama de toate părțile implicate, este de mare însemnătate să creăm stabilitate pentru toți agricultorii. Uh, transpunerea unor reguli vechi cu bani noi ar trebui să contribuie la stabilitatea sectorului agricol. Sunt de acord cu colegii care vorbesc de ajutoarele de stat naționale pentru perioada de tranziție. Pentru noi, aceste ajutoare sunt de mare semnificație pentru cei mai dezavantajați agricultori, în special pentru uh, micii fermieri nu trebuie să uităm nici faptul că aceste ajutoare de stat nu au absolut niciun efect asupra bugetului Uniunii Europene. Analizele au demonstrat că acordarea unor asemenea ajutoare nu distorsionează piața și nu afectează nici interesele altor agricultori. Cred că este de o mare importanță să acordăm aceste ajutoare în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc doamnei în raportoarea, pentru descrierea pe care ne-a făcut-o. Eu urez succes în munca pe care o depune cu raportul domnii sale. În același timp, mă alătur colegilor care sunt îngrijorați că ajutoarele de stat pe perioada de tranziție nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului privind tranziția. Acestea sunt uh, vitale pentru multe state membre, inclusiv Bulgaria. Acestea trebuie să ajute pe agricultorii cei mai dezavantajați. Dacă acestea sunt eliminate, se va ajunge la consecințe nedorite, insolvențe, abandonarea activității agricole și chiar și uh, migrație, uh, căutarea de alte posibilități de a munci Stimate doamnă, sper că veți fi de acord cu aceste argumente. Danke. Mulțumesc mult, domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, o să mă refer și eu la ajutorul național uh, tranzitoriu și apreciez că trebuie să rămână mai departe ca posibilitate la îndemâna statelor membre. Mi se pare că uh, de la nivelul Comisiei Europene uh, este o oarecare contradicție. Pe de altă parte, cere mai mulți bani statelor membre să fie puși în politica agricolă comună sau în bugetul uniunii europene dar pe de altă parte limităm statelor membre posibilitatea de a veni cu bani în agricultură astfel încât fermierii să fie mulțumiți sau cât de cât să putem să i ținem mai departe în acest sector. de aceea cred că acest lucru trebuie să fie foarte clar stipulat ca el să poată fi mai departe accesat pentru că până la urmă repet așa cum s a mai spus aici nu este vorba de bani europeni ci este vorba de bani naționali și întreb comisia ce treabă are comisia cu ce, fel, cu ce face uh, fiecare stat național cu banii pe care uh, îi are? Nu este treaba Comisiei, ci este treaba statului național. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Grazie Presidente, molto velocemente, intanto complimenti alla collega. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Katainen. Pot să spun că mi-a plăcut foarte mult să văd acest, această cooperare bună între raportorii din umbră. Problema uh, calendarului nu se pune practic. Dacă reușim să adoptăm uh, partea legislativă mai repede, automat va intra în vigoare. Deci nu înțeleg de ce ne interesează atât de mult termenele să vorbim de un termen de 2 ani, cred că toate grupurile politice sunt de acord și după aceea, dacă reușim să ne descurcăm atât de bine și să facem trei acte legislative cu trialoguri și să aibă timpul necesar statele membre pentru a trece de această perioadă de tranziție, atunci pur și simplu să intre în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Iughi! Mulțumesc, domnule președinte. După cum știm, o nouă perioadă de programare uh, va însemna și un anumit grad de dificultate, de complexitate. Ar trebui să avem o perioadă de tranziție de 2 ani tocmai pentru aceasta. În al doilea rând, ar trebui să existe și măsuri tranzitorii care să ne permită să implementăm uh, uh, susținerea la nivel național, ceea ce se menționează la regulamentul 1307. Acesta ar trebui să fie extins în acest sens. Din punctul nostru de vedere, regulamentul pentru perioada de tranziție de la articolul 6, uh, textul este mult prea restrictiv și Polonia consideră că regulamentul uh, pentru uh, dispoziții tranzitorii în sectorul fructelor și legumelor ar trebui să se facă aici o prelungire a regulamentelor în vigoare până când uh, acestea vor termina de la sine. Lipsa unei perioade de tranziție va crea îngrijorări de partea producătorilor, a organizațiilor care nu se vor putea adapta la timp. Mulțumesc! Breton. Mulțumesc, colegul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Este o temă extrem de importantă, aceasta a regulamentului uh, dispozițiilor tranzitorii. Și, bineînțeles, nu pot decât să uh, repet ceea ce s-a spus aici. Eu aș vrea să insist pe trei principii, aș spune. În primul rând, stabilitate financiară. Va trebui să menținem regulile actuale pe perioada de tranziție. Al doilea principiu, acela al echității, fructele și legumele trebuie tratate ca și celelalte produse și, în sfârșit, un al treilea principiu al termenului rezonabil, din punctul meu de vedere, un an nu este realist, ar trebui să ne gândim încă de pe acum la 2 ani și să anunțăm lucrurile pentru ca agricultorii să știe ce îi așteaptă. Mi se pare că e vorba de certitudine juridică aici. Mulțumesc mult, colegul Lavacek. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Catainen uh, și echipei sale pentru munca foarte bună. Dezbaterea ne arată că avem nevoie de clarificare, dar oricum suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge la un consens și pentru a merge repede mai departe. În primul rând, previzibilitate bugetară, asta are legătură cu CFM-ul. În al doilea rând, perioada de tranziție. Și aici că, văd că mai toată lumea se îndreaptă către mai mult de un an. Însă și mai important decât atât, cred că trebuie să fim clari în ceea ce privește tranziția, dar nu numai pe măsuri și pe sectoare, ci și pe ceea ce ține de al doilea pilon și ce s-a menționat aici de mai multe ori, și anume uh, previzibilitatea regimului de ajutoare de stat am văzut ce s-a întâmplat uh, în reformele din trecut și cred că ar trebui să fie o sursă de inspirație pentru noi. Și asta uh, dacă ne gândim la faptul că sistemul actual de ajutoare de stat se vor încheia anul acesta. Doamna Sandor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, echipei întregi de raportori și raportori din umbră. Aș reaminti aici că Parlamentul a adoptat de mai multe ori poziția sa asupra cadrului financiar. Noi cerem, practic, ca rezerva pentru criză să fie reformată și să fie alcătuită la începutul programării bugetare cu un capital de bază de 400 de milioane de euro, bani noi care să fie acordați în plus pe lângă bugetul PAC. Parlamentul anterior a încercat ca această poziție să se reflecte în regulamentul orizontal, însă aș vrea să pun o întrebare serviciului juridic și serviciului uh, secretariatului, mai bine zis, și anume să știm dacă prin n-ar trebui să integrăm această poziție în regulamentul de tranziție pentru a da dovadă de coerență. Mulțumesc! Mulțumesc mult. Am ajuns la sfârșitul acestei runde și acum voi da cuvântul comisiei. Vă rog să explicați lucrurile în maxim 3 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest uh, raport făcut atât de rapid. Așteptăm, uh, bineînțeles, să cooperăm împreună, să îl analizăm rapid și să rezolvăm eventualele probleme tehnice. Trei minute, am să mă limitez doar la câteva comentarii mai degrabă de natură politică. În primul rând, CFM-ul și banii disponibili. După cum știți, la momentul când am propus acest lucru, aveam o singură referință pentru buget și anume propunerea Comisiei pentru CFM. Asta aveți în față, însă cu toții știm că atunci când noul CFM va fi adoptat, atunci propunerea va trebui să fie adaptată, deci să înlocuim cuantumurile actuale din propunere cu cifre noi care vor apărea în acordul CFM. Toată lumea a spus asta și aveți dreptate, ne bazăm aici pe scenariul că vom avea un CFM, va fi un acord politic până la momentul când acest regulament va fi adoptat uh, din punct de vedere formal. Deci este un exercițiu tehnic pe care trebuie să-l înțelegem ca atare. În al doilea rând, această perioadă de 2 ani. Vreau să uh, vă spun încă o dată, haideți să uh, ne ocupăm de acest lucru la sfârșitul procesului, când vom avea mai multă claritate în legătură cu calendarul reformei PAC în general și abia după aceea vom vedea dacă este realist sau fezabil, așa cum a propus Comisia, să avem doar un an sau dacă e nevoie de, dacă sunt alte constrângeri și să ne gândim la o perioadă mai lungă de timp problema în legătură cu angajamentele uh, din al doilea pilon uh, pentru agricultura biologică și așa mai departe. Vă spun încă o dată motivul pentru care am făcut acest lucru este că noi considerăm că trebuie să punem uh, cât de mulți banii cu putință de o parte din uh, noul CFM, pentru că în felul acesta statele membre vor ajunge la o ambiție mai mare din punctul de vedere al mediului și nu se vor aloca prea mulți bani în conformitate cu regulile vechi. Iată de ce am redus această parte, însă ea este doar pentru noi angajamente din partea statelor membre pentru beneficiarii în 2021 în ceea ce privește ajutoarele naționale tranzitorii. Și aici uh, poziția noastră a fost să nu introducem acest punct, uh, pentru că avem noi propuneri în contextul reformei. Aceste ajutoare trebuiau să se termine până în 2020 și acesta este și motivul principal al propunerii noastre, însă uh, trebuie să existe aici și o coerență cu regulamentele și dacă până la urmă se hotărăște să nu se extindă ajutoarele naționale de tranziție în contextul reformei, cred că n-ar trebui să se facă nici aici. Însă aș spune că și viceversa e valabil. Și un ultim comentariu de natură tehnică, dar extrem de important. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre ajutoarele de stat. Într-adevăr, avem o schemă de ajutoare de stat la ora actuală. Existau și niște derogări în bloc uh, cu un calendar în care se determina în ce condiții statele membre pot veni cu bani pentru fermieri și alți beneficiari și această schemă va expira în 2020. 31 decembrie 2020 și la ora actuală lucrăm pentru a o extinde până în 2021 pentru a corespunde cu perioada de tranziție pentru acest regulament. Mă opresc aici, domnule președinte, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult comisii. încheiere, doamna Catainan are încă o dată cuvântul. Vă rog tot așa, între 2 și 3 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru feedback-ul excelent pe care l-am primit și care va fi de ajutor echipei noastre. De exemplu, chestiunea uh, legumelor, a vinului, uh, a acordului verde, care merge în paralel și toate celelalte chestiuni care au fost menționate. Presiunea de timp este foarte mare și e clar că avem nevoie de timp suplimentar pentru agricultori și pentru autoritățile naționale pentru a se pregăti pentru această perioadă de tranziție. Și tocmai de aceea trebuie să ținem cont de aceste aspecte în deciziile noastre. Oricum, vă rog să luați legătura cu mine sau cu echipa mea dacă doriți să mai clarificați ceva. Prezentarea proiectului de raport uh, se va face pe 17 sau pe 18 februarie. Termenul pentru amendamente va fi pe 25 februarie. Și așa cum spuneam și mai devreme, noi ne dorim să avem raportul gata până la sfârșitul lui aprilie la Comisia Agri și să începem să lucrăm cu președinția croată cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc în special doamnei Catanen și raportorilor din umbră pentru munca depusă până în acest moment și vă urez în continuare mult succes. Și acum trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, care este și ultimul punct pentru astăzi. Strategia privind pădurile ne-am hotărât uh, să redactăm un raport de inițiativă Vom uh, face acest lucru parțial împreună cu Comisia Envi. În baza regulii 57, raportor este colegul Savama. Și te-aș ruga acum să faci o scurtă prezentare de maximum 5 minute pentru a vedea care sunt primele reflexii pe marginea acestui uh, raport. Întrebarea pe care am pus-o săptămâna trecută la uh, conferința președinților de comisii către domnul comisar Timmermans, răspunsul a fost că strategia prealabilă a comisiei va fi prezentată în toamnă. Asta este doar o informație. Colegul Savama. Mulțumesc mult, domnule președinte. Representatives Doamnelor și domnilor, reprezentanței Comisiei, dragi colegi, Pădurile, silvicultura, întregul sector al pădurilor joacă un rol esențial pentru a găsi soluții durabile multor uh, provocări din ziua de astăzi. Pădurile și terenurile împădurite acoperă cel puțin 33% din suprafața UE iar sectorul forestier angajează cel puțin 500.000 uh, de uh, de cetățeni europeni în mod direct și 2,6 milioane indirect. În plus, în jur de 60% din pădurile UE sunt uh, în proprietate privată. În urmă cu aproape 30 de ani a existat în Statele Unite o campanie prezidențială în care uh, motoul utilizat uh, era It's the economy, stupid. Era campania lui Bill Clinton, economia e de vină, prostule. Și acum se pare că de vină e clima, prostule, ca să parafrazăm același citat. Însă, pentru a răspunde acestui apel, avem nevoie de instrumente bune și de o strategie europeană în domeniul silviculturii echilibrată și trebuie să recunoaștem că în diversele părți ale Europei realitatea este diferită. Pădurile europene sunt foarte diversificate din punctul de vedere al mărimii, al structurii, a gestiunilor sau a biodiversității. De aceea va trebui să se țină cont de anumite aspecte în raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European pentru strategia de după 2020. În primul rând, politica globală a pădurilor s-a schimbat foarte mult în ultimul timp și această schimbare a influențat multe politici europene. Pădurile ar trebui văzute ca o parte a soluției pentru a atinge angajamentele internaționale și interne, o societate cu emisii zero, acordul verde european, obiectivele de dezvoltare durabilă, protocolul de la Kyoto și acordul de la Paris. Deci este parte a soluției și nu reprezintă o problemă. În al doilea rând, numărul din ce în ce mai mare de politici care au de-a face cu pădurile creează un mediu de politici fragmentat și complex. În plus, politica forestieră rămâne în continuare de competența statelor membre. Avem nevoie, prin urmare, de o strategie puternică, europeană și independentă pentru după 2020, care să ofere o viziune clară asupra unei gestiuni durabile a pădurilor și care să țină cont de rolul multifuncțional al pădurilor și de aspectele economice, de mediu, într-un mod echilibrat. Strategia forestieră europeană ar trebui să fie o parte integrantă în noul acord verde european. Deci, cu alte cuvinte, domnilor și domnilor, și o să spun foarte clar, strategia forestieră a UE nu ar trebui să fie subordonată altor strategii. Ea ar trebui să fie un instrument de coordonare între toate politicile care au de-a face cu silvicultura, care să ducă la sinergii și coerență cu alte sectoare care au o anumită influență ar trebui să fie o punte între politicile din silvicultură între statele membre și ar trebui să asigure implicarea expertizei în formularea politicilor încă de la început, care să ducă la niște politici uh, echilibrate și coerente și ar trebui să influențeze politica globală în domeniul mediului. Raportul din proprie inițiativă va sublinia următoarele aspecte. În primul rând, importanța politicii agricole comune, finanțarea măsurilor din silvicultură și programele cadru de cercetare. Biodiversitatea atunci când ea are legătură cu pădurile, trebuie să fie inclusă în strategie și hotărâtă în cooperare cu silvicultura. Un management uh, durabil al pădurilor um, este esențial pentru a atinge obiectivele noastre în domeniul mediului. De asemenea, atenuarea climei trebuie să fie abordată pentru că pădurile și sectorul silviculturii au acest punct de oferit. De aceea, schimbarea climatică uh, va deveni din ce în ce mai importantă seceta, incendiile forestiere, uh, toate aceste elemente trebuie să fie abordate și prevenite. Știm că lanțul valoric al pădurilor este fundamental pentru economie pentru că oferă locuri de muncă și dezvoltare economică. Economia bio-circulară trebuie să fie promovată prin politici puternice de cercetare și inovare. Scăderea dependenței noastre de materii prime care se bazează pe combustibili fosili este esențială și e nevoie de energii noi care să înlocuiască acest, acești combustibili și care să ofere noi oportunități, mai ales în zonele rurale. Sectorul uh, pădurilor cu noi tehnologii durabile și digitale uh, va oferi un potențial pentru a aduce avantaje economiei circulare, oamenilor și economiei. Iată de ce e nevoie de o strategie europeană care să fie independentă, de sine stătătoare. Și aș vrea să reamintesc un lucru pe care îl spuneam la început. În urmă cu 30 de ani, în acea campanie prezidențială din Statele Unite se spunea că totul depinde de economie și cred că această afirmație e în continuare uh, valabilă. Și prin asta nu vreau să spun că cei care vorbesc despre pilonul ecologic sau cei care vorbesc despre pilonul social nu ar avea dreptate. Dar cred că este important totuși să înțelegem că toate cele trei fațete trebuie să fie într-un echilibru perfect și dacă nu includem și pilonul economic, vom avea de suferit atât la nivel social și și mai important la nivelul ecologic și nu vom mai putea oferi răspunsul necesar în uh, această luptă a climei, a mediului. Iată de ce este important în continuare să ne gândim la economie și cred că tocmai de aceea este esențial să avem niște păduri uh, durabile care să crească în condiții bune, pentru că pădurile nu cresc singure. Mulțumesc foarte mult! Începem cu raportorii din umbru, câte 1 minut și 30 secunde. Doamna Afra. I salut the initiative for a new EU. Și eu salut această inițiativă pentru o nouă strategie uh, forestieră UE și mă bucur că sunt raportor din umbra din partea SD. Este o temă care m-a interesat de foarte mulți ani. Așa cum spunea și domnul Sarvama, pădurile vor fi un factor esențial în politica de mediu și va trebui să fim foarte atenți, să fim grijulii cu ce facem. Eu cred că, cel puțin în acordul verde și dacă ținem cont și de situația în care ne aflăm acum, cred că avem nevoie de niște măsuri comune pe care să le implementăm. Raportorul tocmai spunea, suntem diferiți între noi, dar trebuie să ducem această luptă împotriva schimbării climatice împreună. Deci trebuie să ne apropiem un pic mai mult decât suntem astăzi și vreau să vorbesc despre România, deși România nu este singurul caz din UE în acest sens. România a fost practic înainte uh, locul cu cele mai multe păduri uh, virgine, sălbatice în Europa, în afară de Scandinavia, însă astăzi este un exemplu dramatic de proastă gestiune. Din doi copaci care se taie în ziua de astăzi, unul este tăiat ilegal. 20 de milioane de metri cub de lemn anual dispar din România și ajung uh, prin vreo sufragerie sau dormitor din Europa. Iată deci o daună care se aduce țării mele de un miliard de euro anual și lasă în urmă munți devastați, comunități rural, rurale distruse și, bineînțeles, pierderea biodiversității. Și am să închei rapid, domnule președinte. Cred că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar către statele care nu respectă planurile uh, Uh, forestiere durabile de gestiune. Avem nevoie de o mai bună implementare a lor, de asemenea de inventare actualizate, uh, clasificarea pădurilor, reguli de protecție mai bune pentru toate pădurile din UE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, colegul Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc lui Petre pentru acest uh, discurs atât de bun, atât de bun încât toate notițele mele sunt acoperite, practic. Și uh, cred că este o temă foarte importantă și să ajungem la un echilibru între legislația europeană și ce ar ține de competența sau legislația națională. Și si, colega din uh, grupul SD a menționat ce se întâmplă în România, cu toții suntem îngrijorați de acest lucru și dacă trebuie să ajungem la echilibrul între activitățile legale dintr-un anumit stat membru, important să le abordăm, dar pe de altă parte nu uh, trebuie să blocăm lucrurile acolo unde există o bioeconomie. Există și o nouă economie care se bazează pe alte tipuri de combustibil. Trebuie să avem uh, um, să ținem cont de neutralitatea climatică pe viitor și să o facem într-un mod durabil, sustenabil pentru a ne gândi la viitor. Pe de altă parte, în dezbaterile pe care le vom avea cu siguranță ă, pe viitor, vreau să vorbesc despre viața unui copac, pentru că de câte ori vorbim aici despre climă, se spune că pădurile ne vor salva. Însă, de fapt, atunci când pădurea este crescută, este matură, practic nu mai intervine în acest proces. Deci e clar că din motive de biodiversitate și din alte motive trebuie să protejăm pădurile, dar trebuie să avem o atitudine responsabilă și din alte puncte de vedere, pentru că altfel până în 2050 sau 2060 nu vom mai putea utiliza pădurile ca un puț de carbon. Deci mulțumesc încă o dată raportorului și colegilor pentru cooperarea foarte bună. Mulțumesc, uh, coleg Grunenberg. Da, domnule președinte, mulțumesc. Este clar că uh, avem nevoie de o strategie pe, pe 2020, dar sunt strategii diferite în funcție de partii și uh, sensibilitate. Aici, în cazul pădurilor, sunt diferite aspecte care s-au cam amestecat sau au aruncat tot felul de păreri uh, la oaltă. Un punct este cum să protejăm uh, noi pe pădurile virgine, aceste uh, bio, această biodiversitate. Mă gândesc în primul rând la Carpați, este vorba despre statul de drept și despre dreptul unitar european și de posibilitatea de a-l aplica la fața locului. Știm că, de pildă, că în zonele Natura 2000 uh, nu se ajunge decât la 15% din protecția urmărită. Trebuie să devenim mult mai buni. Iar, pe de altă parte, avem discuția ce tip de industrie silvică trebuie aplicată astăzi în Europa și nu nici nu se spune că doar uh, pădurile care sunt protejate sunt bune, nici cea că nu avem voie să tăiem niciun copac, nici aceea nu e de bună. În Europa avem păduri foarte diferite, avem și păduri foarte folosite, avem păduri foarte rare, măcar unde s-ar atinge la mai mult dacă ar fi lăsate în pace, măcar o perioadă, fără nicio intervenție. Ar trebui să avem un discurs ceva mai nuanțat. Trebuie să luăm în calcul strategia biodiversității, să ne definim Green New Deal uh, și în ceea ce privește uh, economia și silvicultura și trebuie să corectăm atunci când vorbim despre bioenergie și biomasă, să corectăm anumite măsuri pentru că am avut o greșeală de calcul. Ardem mai mult lemn și spunem că este renewable, trebuie să ne construim pădurile ca să fie mai rezistente la schimbările climatice și trebuie logic să avem o industrie silvică multifuncțională, dar trebuie să definim care sunt funcțiile prioritare. Și în încheiere trebuie să ne gândim și din punct de vedere biologic cum putem compensa problemele economice. Mulțumesc. Ați fost și noastră rugată să vorbiți mai rar. Doamna Aguilar. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Din fericire, se vorbește foarte mult despre păduri în afara Parlamentului și aici la noi. Din ce în ce mai multe persoane înțeleg care este rolul pădurilor în bioeconomie și pentru acordul verde european. Totuși aici la Parlament trebuie să avem o strategie coerentă atunci când e vorba de cele trei rapoarte redactate de diverse comisii. Dezbaterea legitimă legată de defrișările din state terțe ar putea să ne aducă o viziune prea simplă și să ne îndepărteze de silvicultura noastră și principalele sale provocări. Trebuie să schimbăm status quo-ul actual și schimbarea trebuie să se facă înțelegând uh, diversitatea europeană și responsabilitatea fiecărui stat membru în gestiunea propriilor resurse. Competitivitatea trebuie să fie susținută de un cadru legal adecvat care să protejeze capacitatea uh, pădurilor noastre. O strategie post-2020 trebuie să fie o axă principală a noii politici în domeniul silviculturii. Mulțumesc! Mulțumesc mult. Colegul Bombar nu este aici și putem trece la următorii vorbitori. Câte un minut, vă rog, doamna Cavaieș. Obrigada, Sr. presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, pădurile au un uh, rol important uh, în uh, societățile rurale și comunitățile rurale. Știm că este, ele sunt importante uh, Uh, pentru că populația trebuie să rămână în aceste zone, anumite ar fi depopulate. Uh, pădurile în Portugalia acoperă aproape jumătate din suprafața țării. Pădurile au un rol important de jucat în, sistem, în ecosistemele noastre și uh, sunt o coloană vertebrală a strategiei UE. Trebuie să avem uh, politici agroforestiere. Știm că uneori uh, uh, aceste păduri sunt un bazin, trebuie să protejăm fauna și flora pădurile nu sunt numai o problemă de mediu, ci și socioeconomică. Ele pot să aducă o valoare adăugată uh, și pot să aducă mai multe venituri. Strategia noastră în acest domeniu trebuie să fie baza a ceea ce facem uh, în protecția pădurilor. Mulțumesc, doamna Tălore. Uh, merci, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește pădurile, am văzut uh, Australia uh, arzând uh, și avem nevoie de o strategie, dar și de o strategie mondială. În acest scop, una din propunerile pe care le-am putea face ar fi să instituim un sistem de certificare a pădurilor europene, astfel încât legal să putem cere în tratatele internaționale menționarea respectării acelorași condiții de protecție a pădurilor și să interzicem produsele uh, care provin din uh, uh despădurirea sălbatecă. În ceea ce privește bugetul, spunem că pădurea este foarte importantă, dar uh, uh la nivelul uh, bugetului, acestea nu sunt incluse în PAC. Cred că este foarte important, trebuie să găsim fonduri pentru a Uh, completa această sursă bugetară. Uh, trebuie să uh, dezvoltăm pădurile cât se poate de mult. Mulțumesc, doamna Milan. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru baza solidă legată de multifuncționalitatea pădurilor pe care ne-a prezentat-o. Realitatea este că în Europa uh, să uh, avem mai multe păduri, lucrul acesta nu se observă și cred că este un factor important pe care trebuie să-l subliniem foarte clar aici la Comisia Agri. Este adevărat că și în Germania avem 2 milioane de proprietari privați de păduri care fac o silvicultură deosebit de responsabilă. Este un lucru pe care vreau să-l subliniez. Nu știu dacă știți acest lucru pe o placă de beton uh, se folosesc 3 tone de CO2 în condițiile în care cântărește 2 uh, tone și dacă mă uit la o bucată de lemn are 0,5 tone și stochează o tonă de CO2. Sunt cifre pe care trebuie să le spunem foarte clare și mă bucur că vom colabora, am terminat timpul, dar asta este ideea, voi mai formula niște amendamente. Mulțumesc mult, colega Lebreton. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Pădurile sunt uh, un element uh, important în Europa pentru că reprezintă 43% din teritoriul Uniunii și cresc cu 0,4 ca suprafață în fiecare an. Interes pentru mediu pentru că alternează schimbările climatice și pentru economie pentru că participă la dezvoltarea rurală și uh, sunt uh, o sursă pentru 3 milioane de locuri de muncă. Deci, atunci când e vorba de cooperare, există o strategie de mai bine de 20 de ani. Trebuie să ne gândim la cele mai bune mijloace de a proteja și a exploata această bogăție. Însă trebuie să rămânem precauți. Pădurile sunt diferite de la o țară la alta și trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate Pădurile sunt și trebuie să rămână competența națională. Nu trebuie să aducem atingere acestei uh, competențe naționale uh, sub pretextul de a implica viitorul pact ecologic. Ademo. Mulțumesc, domnul Ademo. Gurite в Европейския съюз са нашето зелено богатство и... Pădurile din Uniunea Europeană sunt uh, comoara noastră verde și joacă un rol social și economic foarte important. neferesc, încearcă să, sau încearcă să neutralizeze emisiile nefaste și sunt păduri periclitate. există fenomene naturale catastrofale care le pun în pericol, cum ar fi uh, incendiile, păduri și așa mai departe. Toate aceste lucruri necesită, bineînțeles, o administrație durabilă a pădurilor, precum și o colaborare strins, strânsă între statele membre. De aceea, părerea mea este că pădurile ar trebui să fie mult mai numeroase, ar trebui să ne ocupăm de ele, să plantăm și altele, pentru că fără păduri nu există niciun pact ecologic. Doresc, îi doresc raportorului nostru mult succes. Mulțumesc, domnul Ogovici. Hvala za besedo. Čestitke kolego je za pripravo poročila. Čestitke tudi za zelo dobro pripravljeno okroglo mizo včeraj, kjer so govorili predstavniki gozdarske stroke,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 moramo nadaljevati v prizadevanjih, da je gost del rešitve. Cred că trebuie să ne continuăm eforturile ca uh, pădurea să rămână o soluție. Avem nevoie de o administrație a pădurilor bine țintită. Am auzit uh, care este rolul pădurilor, gazul emisilor de CO2. Uh, Pădurea joacă un rol multifuncțional și pădurea poate fi folosită și pentru producția de energie. Este o parte a soluției și aici sunt de acord cu raportorul. Mulțumesc, domnul Iurgăl. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, tak jak tutaj było mówione, leśnictwo... Așa cum s-a spus uh, deja, silvicultura este unul dintre, una dintre competențele statelor membre. Aș vrea ca acest status quo să fie menținut. Această strategie trebuie să evidențieze necesitatea de a consolida strategia după 2020. Pădurile și zonele împădurite trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește cei trei uh, piloni, trebuie să uh, Uh, realizăm o abordare um, echilibrată uh, a uh, pădurilor. Trebuie să folosim în continuare silvicultura ca o modalitate de a gestiona clima. Activitățile forestiere trebuie să fie tratate în mod egal cu celelalte strategii europene, asigurând coerența tuturor politicilor europene uh, cu privire la păduri. Este important însă să menținem principiul subsidiarității atunci când e vorba de păduri. Mulțumesc, doamna Katainen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Savama. Este important să avem uh, acest raport din proprie inițiativă ne amintim că în ultimul mandat uh, pactul ecologic, anumite componente vor privi direct uh, pădurile. Uh, directiva privind energia va fi revizuită și aceasta va avea și ea un impact. Uh, Gestionarea uh, sustenabilă a pădurilor trebuie să fie în centrul acestei strategii împreună cu cele trei uh, uh, componente economic, social și de mediu, așa cum a subliniat domnul Savama. Să avem în vedere că pădurile sunt un bazin pentru sequestrarea carbonului. Ja, ich muss, glaube ich... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că aici se afirmă că sunt bune doar pădurile administrate dar vedem că în silvicultura în ultimii ani s-au făcut și greșeli grave. În uh, Germania s-au tăiat păduri de fagi, uh, Există apoi problema cu eucaliptul în Portugalia, Uh, omul a făcut multe greșeli strategice și nu se poate spune, bun, gata, dacă e administrat de oameni, e bun pentru protecția împotriva schimbărilor climatice. Nu avem doar experiențe pozitive și în uh, regiunea mea am pierdut 13% prin uh, secetă și prin faptul că fagii mori. Apoi trebuie să fim atenți la strategia Uniunii Europene nu putem să ne uităm doar la uh, oameni și le spunem, vă rog, uh, către Brazilia să le spunem, băieți, uh, aveți grijă de pădurile voastre și noi să le tem fără milă pe la noastră, din Carpați, de pildă, ultimele păduri uh, virgine. Adică dacă vorbim doar despre uh, energie și despre lemn, greșim. Trebuie să creăm cicluri regionale. Trebuie să folosim lemnul în regiune și nu să luăm de ei să-l transmitem în China ca să primim mobile înapoi. Este o strategie foarte proastă. Mulțumesc, doamna Schmitol. Mulțumesc mult. Stimate coleg Petre, mulțumesc foarte mult pentru implicarea în țara ta. Țara ta este foarte importantă, cum e și în Austria pădurea. Austria are 48% din suprafața acoperită de păduri, deci vă dați seama că mm, mm, nu putem decât să sprijinim strategiile privind pădurile. Avem nevoie de o administrație durabilă și focalizată pe locul unde sunt pădurile. Dar în niciun caz pădurile noastre nu trebuie să se transforme în muzee de dioxid de carbon. Ar fi greșit. O pădure trebuie administrată, trebuie îngrijită Adică trebuie să facem reîmpăduriri, lucru care pentru micii proprietari este o mare pasiune și știm cu toții că este și o muncă foarte grea. Deci să protejăm pădurea, dar în același timp să ne și folosim de să stocăm CO2-uri, dar să nu uităm că în Europa există 3 milioane de locuri de muncă în acest domeniu. Și aceste locuri de muncă sunt în special în, zona, în zonele rurale, sunt regiunile pentru care milităm cu toții și din care vrem să împiedicăm migrația. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Bitwick. Cu distat colegac, Magyarországon nem csak... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ungaria nu numai că susține uh, prote uh, protecția pădurilor, uh, creșterea producției uh, alimentare este compatibilă cu creșterea teritoriilor împădurite. Suntem cu toții de acord că pădurile joacă un rol important din punct de vedere economic și al climei pentru că această strategie să se bucure de succes, trebuie să asigurăm o coerență între, domeniul, uh, între domeniile politice. Este o bază foarte bună pentru a uh, combate restrângerea teritoriilor împădurite în lume. Este important ca după 2020 strategia să vină cu soluții eficiente pentru a ajunge la acest uh, scop. Domnul David. V České republice máme 33... Mulțumesc. Noi, în Republica Cehă, avem 33% din teritoriu acoperit de păduri. Chiar dacă astăzi nu mai e chiar valabil, că, pentru că încă din secolul al XIX-lea pădurile au fost uh, plantate pentru monocultura de faci care a avut uh, multe consecințe negative, cum ar fi furtunile iar acum 50 de ani au fost alte probleme, acum avem secetă cronică. În momentul de față, pădurile noastre sunt distruse, mai ales prin paraziți. Uh, avem uh, aici o poziție. Uh, Noi ne spune că natura se ajută singură Însă uh, sunt oameni care s-au legat de copaci ca să nu poată fi tăiați și în anumite zone sunt tăiate păduri întregi. Cred că silvicultura este de mare importantă pentru climă, este principala ei funcție. De aceea trebuie să facem reîmpăduriri și nu m-aș teme să propun chiar subvenții pe, care uh, ar fi uh, foarte inteligente, nu ca bani aruncați pe mobilitate. Mulțumesc, domnul Vițic. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, multe păduri în Europa Problema este că unele dintre ele, o mică parte, sunt uh, păduri primare. Nu poți să le îmbunătățești prin gestionare activă. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să le protejezi. Și cred că o strategie bună uh, la nivel european cu privire la păduri trebuie să accepte acest fapt. Al minteri nu este o strategie bună. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Șandor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să insist asupra necesității de a avea o strategie la nivel european, o strategie europeană pentru păduri, pentru a ne gândi împreună cum putem să valorificăm mai bine pădurile din punct de vedere al mediului, pentru că acest lucru s-a spus, ele joacă un rol esențial, mai ales uh, pentru captarea uh, carbonului, dar și uh, o valorificare economică. Aceste păduri trebuie gestionate pentru că legat de uh, sectorul păduri există uh, sunt, de acest sector depind multe locuri de muncă și amenajarea, amenajarea teritoriului. În această strategie trebuie să prevedem uh, cum putem să protejăm împreună pădurile europene, protecție împotriva incendiilor, dar și împotriva paraziților în regiunea de unde provin. Suntem afectați de uh, scoliți și uh, cred că numai un răspuns uh, la nivel european uh, poate să rezolve această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Iată de la sfârșitul listei de vorbitori. Acum uh, dau cuvântul comisiei uh, directorului general adjunct. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, salutăm acest raport din uh, proprie inițiativă care subliniază rolul uh, rolurile pe care îl joacă pădurile. În ceea ce privește stadiul pădurilor, sunt uh, identificate beneficiile pe care le aduc pădurile pentru societatea rurală, pentru economia rurală, precum provocările cu care se confruntă pădurile Suntem la uh, sfârșitul celui de-al doilea an uh, în ceea ce privește aceste strategie privind pădurile. Ascultăm uh, părerile exprimate de instituțiile europene, de statele membre, care cer o nouă strategie. În ceea ce privește viitorul, am adoptat recent o comunicare în ceea ce privește pactul ecologic și este un angajament pentru Comisie de a pregăti o nouă strategie acesta uh, acoperă tot ciclul forestier și acoperă serviciile pe care le oferă uh, pădurile. Este o strategie individuală pe care o vom elabora. Această nouă strategie va stabili cadrul pentru uh, păduri și silvicultură pentru a uh, se conforma cu uh, pactul ecologic, abordând în același timp și amenințările. Pădurile au un mare potențial și multe oportunități. Obiectivul cheie este absorpția dioxidului de carbon, reducerea incidenței uh, incendiilor forestiere care au devenit o catastrofă. Am văzut uh, ce s-a întâmplat recent în lume și promovarea bioeconomiei. Această strategie va fi promovată în, conformit, în uh, corelare cu uh, strategia privind biodiversitatea care va fi uh, adoptată în această lună. Am discutat uh, astăzi aici și ieri într-un alt uh, eveniment din Parlament, uh, încercarea de a găsi o, un echilibru între uh, furnizarea de materiale, biodiversitate și furnizarea de alte servicii Într-o lume în care clima se schimbă, e nevoie de multă inovare, de cunoștințe, de capacități tehnice și expertiză. Trebuie să oferim acest cadru prin această strategie. Pactul ecologic cere împădurirea și păstrarea pădurilor în Europa. Acestea trebuie să fie urmate de o gestionare a pădurilor pe termen lung pentru a garanta beneficiile pentru uh, climă și serviciile ecosistemice. Trebuie să uh, promovăm această strategie, să prevenim dezastrele și adaptarea la uh, schimbările climatice. Este, există uh, riscul de a pierde uh, păduri uh, de valoare în urma incendiilor uh, sau a dăunătorilor. Uh, pădurile vor fi în continuare în centrul PAC, instrumentele pe care le avem uh, sunt uh, în PAC și trebuie să conlucrăm cu statele membre pentru a le încuraja în noile planuri strategice pe care le vor elabora și apoi să actualizăm măsurile în, pentru noua perioadă a politicii agricole comune veți vedea această strategie în curând. Mulțumesc! Comisiune. Mulțumesc mult comisiei și acum îi dau cuvântul uh, încă o dată lui Petre pentru a sintetiza discuția de astăzi. Mulțumesc, Mulțumesc tuturor pentru comentariile excelente și pentru acest schimb de uh, opinii Aș vrea să reiau uh, ideile exprimate în câteva intervenții, doamna Müller. Foarte bine că ați evidențiat funcționalitatea, dar interesant că la sfârșit ați întrebat retoric dacă uh, aveți în vedere aspectele științifice. Uh, știți cât dioxid de carbon este uh, eliberat în atmosferă atunci când pădurile ard? Este important. Trebuie să analizăm aprofundat uh, faptele științifice și asta mă duce la un alt comentariu făcut de domnul Vițic. Cred că suntem de acord, trebuie să protejăm pădurile, însă întrebarea reală care se pune este ce înțelegem sau ce vrem să spunem atunci când spunem că protejăm? Trebuie să ne întrebăm ce anume uh, protejează concret uh, pădurile și biodiversitatea și mediul. Și aici mă întorc la concluzia că gestionarea durabilă a pădurilor face acest lucru. Și o să uh, preiau de unde a termina domnul Hosling. Hosling, cred că avem uh, nevoie de noi metode în Europa. Sunt atât de multe lucruri care nu au fost făcute în multe părți din Europa. Avem nevoie de uh, sisteme de alertă timpurie, de mai multă uh, cercetare, mai multe posibilități de a stinge incendiile dacă acestea apar. Avem nevoie de Uh, păduri, de arbori uh, rezistenți uh, și foarte mulți arbori și multe păduri care să absoarbă dioxidul de carbon, atunci când vine vremea să tăiem arbori, atunci trebuie să intre în acțiune economia circulară. Facem produse care vor conserva, vor stoca dioxidul de uh, carbon uh, pentru uh, o altă perioadă. Ceea ce se face trebuie făcut temeinic. Și aceasta poate să fie un răspuns la toate îngrijorările pe care le avem astăzi în legătură cu pădurile noastre. Nu știu dacă președintele vrea să prezinte calendar, calendarul. Uh, deci pe 19 martie sau pe 18 uh, se prezintă proiectul. Uh, termenul de depunere a amendamentelor 25 martie, apoi în plenară în iunie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Petre! Am ajuns la sfârșitul zilei de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, mai ales tuturor celor care ați rămas până la sfârșit. Ne reîntâlnim mâine la ora 9 și avem ocazia să stăm de vorbă cu noul nostru comisar. Vă urez o seară frumoasă și le mulțumesc și interpreților.